Um, colleagues, given that the chair is absent um, and I'm... Dragi colegi, având în vedere că nu avem președinte și că în plus de asta eu sunt raportor pentru primul punct de pe ordinea de zi, v-aș propune în mod îndrăzneț să începem și văd că sunteți cu toții în mod unanim de acord. Yes, on, um, we have finally come to the point where we are going to take a vote on the Iată că am ajuns și la momentul când vom vota referitor la acordul cu Australia în ceea ce privește uh, prelucrarea și transferul uh, datelor din registrul de nume al pasagerilor. Cred că nu mai e nevoie să vă explic în detaliu ce s-a făcut până acum. O să găsiți uh, în dosarele dumneavoastră un text scurt, un proiect de recomandare uh, și un proiect de memorandum explicativ, care în principiu a fost gata deja ieri după amiază sau aseară. Știu că timpul la dispoziție a fost foarte scurt și poate n-ați avut timp suficient să-l analizați, însă era singura metodă de a interveni rapid în așa fel încât să putem să cerem celorlalte instituții să lucreze și mai repede. Cred că toată lumea poate accepta acest, această metodă. Acum, în ceea ce privește calendarul, uh, propun să avem un schimb de opinii astăzi și să votăm pe proiectul de recomandare pe 17 octombrie și în principiu o să trebuiască să fim gata pentru a vota în plen la finalul acestei luni. Acum, în ceea ce privește proiectul de recomandare, după cum puteți vedea, este un text foarte scurt, însă în principiu avem doar două posibilități. Fie zicem da sau fie zicem nu. Acestea sunt opțiunile iar în proiectul de recomandare eu propun să ne uh, dăm acordul, uh, dar în expunerea de motive pe care o voi detalia împreună cu uh, raportorii din umbră și reprezentanții grupurilor, aș fi vrut să amintesc anumite îngrijorări care încă mai persistă, pentru că e adevărat, pe de o parte am reușit să îmbunătățim Uh, acordul precedent, mai ales în ceea ce privește definirea scopului, care a fost foarte clar precizat, restrâns, deci știm foarte clar în ce scopuri, din ce motive pot fi utilizate datele noastre pe, pe personale. Se limitează doar la lupta împotriva terorismului și anumite crime cu caracter transnațional. Deci vedeți că aici am înregistrat progres, însă mai există și anumite lucruri pe care noi încă nu le-am definitivat și pentru care va trebui să vedem mai întâi în practică dacă ele funcționează în starea actuală. Unul dintre aceste lucruri pe care nu am reușit să le definitivăm și un aspect important și pentru următoarele acorduri referitoare la datele PNR e o justificare adecvată uh, a necesității și a proporționalității. Trebuie să cerem, noi am cerut deja de ani de zile comisiei să ne a, propună o astfel de, un astfel de test de necesitate și de proporționalitate. Și știm că există întotdeauna tot felul de dovezi și mărturii, uh, însă nu am reușit până în prezent să avem o dovadă clară a necesității și proporționalității a faptului că Uh, se uh, culeg și se stochează în mod masiv date atât de multe. Într-adevăr, ne-am făcut vizite, am avut prezentări din partea comisiei. Bună dimineața, domnule președinte! Deci cu toții știm că datele pot fi foarte utile și că în anumite cazuri, într-adevăr, absolut necesare, însă încă nu văd foarte clar de ce a, trebuie să fie stocate datele a sute de mii, de, a milioane de persoane pe o perioadă de timp atât de îndelungată. Asta e un aspect care trebuie neapărat clarificat pentru următoarele acorduri. Un alt aspect asupra căruia am o diferență de opinii, o divergență de opinie uh, comparativ cu Comisia, e vorba de temeiul legal. Eu încă sunt convinsă că articolul 16 al, articol, uh, al tratatului referitor la protecția datelor ar trebui să fie temeiul legal uh, și nu acel articol legat de poliție și uh, justiție și cooperare polițienească. Este și evident de ce dacă ne uităm la re- aceste registre PNR. Acordul inițial cu Statele Unite a fost semnat pentru că Statele Unite colectau datele PNR și transportatorii aerieni, uh, în funcție de legislația europeană, nu sunt autorizați să dea aceste date. Deci, făcând acest lucru, încălcăm legea europeană. Dar pentru a depăși această problemă și pentru a se asigura că transferul de date uh, respectă standardele de protecție a datelor la nivel european, s-a încheiat acest prim acord, acordul inițial cu Statele Unite. Deci scopul era evident. Scopul era evident și anume data, protecția datelor. Și uh, când te gândești mai bine, realizezi că acest lucru nu poate fi uh, ceva care se țină de cooperare polițenească și pentru că de multe ori e o decizie bilaterală, vă uitați, cu Statele Unite, cu Australia, e o decizie care le aparține lor de a colecta date. Noi nu putem decide în locul acelor state că ele nu pot colecta aceste date. Ele decid că o vor face, deci vedeți că nu e vorba de o politică europeană, la nivel strict european. Știm că e o, deocamdată o bătălie pe care am pierdut-o, Deocamdată, Comisia Europeană insistă că articolul 16 să nu fie uh, nici măcar un temei legal parțial, nici măcar nu vor să facă vreo referire, uh, nici măcar vagă la acest uh, articol sau o referire atât de vagă încât nu are niciun fel de importanță și mie mi se pare că acest lucru reprezintă o problemă. Iar ultimul punct la care doream să mă refer este durata de stocare a datelor. Se propune acum să stocăm datele 5 ani și jumătate Uh, o parte din această perioadă datele vor fi depersonalizate. Poate 5 ani și jumătate reprezintă o durată de timp proporțională, dar poate că nu. Din nou, iată, nu avem dovezi că acest lucru se justifică și se pare că e o durată de timp aleasă oarecum la întâmplare. Până anul trecut, australienii nu stocau datele, așa că nu văd ce s-a întâmplat între 2010 și 2011. Deci, în fine, ajung la concluzie acum eu recomand să ne dăm uh, consimțământul pentru acest acord, nu pentru că suntem 100% încântați și fericiți cu acest acord, știm că încă mai sunt puncte de îngrijorare, dar dacă ne uităm la toate opțiunile prezente, cred că este soluția cea mai bună și anume să ne dăm acordul, pentru că dacă nu facem acest lucru, atunci datele în continuare vor fi transferate cu excepția cazului când suspendăm orice formă de trafic aerian, ceea ce nu e o opțiune prea realistă. Deci datele încă vor fi transferate și cred că documentul sau textul pe care îl avem în momentul de față e un text rezonabil, un text de acord rezonabil și ne propune deja un nivel destul de bun de producție, uh, chiar și cu acele îngrijorări pe care tocmai le-am evocat. Iată deci care este recomandarea mea către dumneavoastră. Okay, thank you, Mrs. Indveld. Domnul președinte, mulțumesc doamna Intveld pentru această prezentare și pentru proiectul de recomandare pe tema acordului dintre UE și Australia privind uh, registrul de nume al pasagerilor, datele PNR. Și acum aștept din partea dumneavoastră comentarii. Cine dorește să ia cuvântul, poate că voi da cuvântul mai întâi comisiei, reprezentantului comisiei să ia cuvântul înaintea deputaților și apoi membrii vor putea să ia cuvântul. Domnul Vos. Ähm, mulțumesc. În primul rând, mulțumesc, Sofi, pentru uh, că ai rezumat atât de bine uh, atitudinea și at atitudinea noastră față de acest subiect. Dacă analizăm obiectivul nostru, este să avem o mai bună protecție a datelor și aș spune că am reușit asta parțial. Nu peste tot suntem de acord cu ceea ce este prevăzut în acest acord, însă cred că, în mare, obiectivul nostru este atins. Și având în vedere faptul că ar exista consecințe dacă noi, în calitate de parlament sau instituție, am spune nu uh, și aceste e bine, cred că aceste consecințe ar fi negative, dezavantajoase, um, nu numai pentru noi, dar și pentru concurență și uh, pentru problemele ce țin de protecția datelor în general. Deci am senzația că atâta timp cât putem implementa un standard și putem menține controlul, uh, nu putem acționa altfel decât bilateral. Nu cred că doar companiile aeriene ar fi putut implementa un standard mai bun. Deci, în totalitate, în, în mare, rezultatul mi se pare unul bun și cred că ar trebui să fim, să sprijinim acest acord, să fim de acord cu el, chiar dacă au existat și există puncte unde ne-am gândit că ar putea fi îmbunătățit. Însă, având în vedere consecințele și uh, impulsul pe care dorim să-l transmitem și Statelor Unite, cred că acest acord este unul bun și ar trebui să-l sprijinim. Mulțumesc! Raportorii din umbră acum. Doamna Sipel. Mulțumesc! Sunt de acord cu antevorbitorul uh, meu și aș dori să-i mulțumesc doamnei raportor pentru angajamentul dumnei, pentru că a sprijinit, a subliniat de fiecare dată punctele critice și sunt de acord că nimeni dintre noi nu este 100% de acord cu ceea ce ni se oferă, însă rar se întâmplă să cădem, să avem acorduri sau să adoptăm directive cu care să fie de acord chiar toată lumea. Pentru că și aici, în acest for, trebuie să încheiem, să ajungem la compromisuri. Fără acest acord, uh, companiile aeriene probabil că vor continua să uh, furnizeze datele. Eu sunt sigură că dacă se ajunge la acorduri bilaterale în locul unui acord european unic, multe dintre aceste acorduri bilaterale ar fi mai slabe decât acest acord uh, încheiat cu Uniunea Europeană. De aceea, acesta este un motiv în plus pentru care sprijin acest um, acord. Bineînțeles, noi nu putem împiedica statele să își proteze, protejeze frontierele. Iar faptul că aceste date ar putea fi utilizate pentru alte scopuri, nu este interzis um, în sine, uh, dar trebuie să se stabilească anumite standarde. Drept urmare, acest acord nu este ideal, dar este mai bun decât ceea ce am discutat, uh, decât alte documente pe care le-am și propuneri pe care le-am discutat Așadar, cred că Parlamentul, uh, împreună cu niște remarci foarte critice, poate să sprijine acest uh, document. Mulțumesc, uh, doamna Sipăl. Domnul Chercop. Bună dimineața. Mulțumesc. Um, știam, n-am aflat decât foarte târziu de această schimbare pe ordinea de zi. Aș dori să-i mulțumesc lui Sofi pentru munca depusă pe acest dosar. Mă bucur că am ajuns la un acord. Din totdeauna, din punctul meu de vedere, am uh, subliniat importanța utilizării acestei, acestor date, uh, dar în același timp a protecției acestor date. Bineînțeles că s-au făcut progrese, mai ales în ceea ce privește stocarea datelor. Cred că aici progresele sunt chiar semnificative. Deci cred că este momentul să ne comportăm în mod uh, responsabil și să uh, sprijinim acest acord. Nu sunt 100% de acord, poate 95,3% de acord, dar cred că trebuie să-l uh, sprijinim. Um, oricum, realitatea este că datele vor curge vor fi colectate, fie că noi avem un acord sau nu. Deci cred că este bine să avem acest uh, acord care protejează interesele cetățenilor europeni. Așadar, felicitări doamnei raportor și uh, vă asigur de sprijinul grupului meu. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Tavares. Thank you. I'll be extremely brief here because... Mulțumesc. Voi fi succint pentru că trebuie să uh, fiu prezent într-o altă comisie. Ian Albrecht a venit și el și poate să exprime unele dintre uh, preocupările pe care le avem amândoi. Uh, nu sunt de acord cu Sophie. Sunt de acord că acordul este mai bun decât ceea ce am avut, decât ceea ce avem cu americanii. Știu că fluxul datelor nu va uh, uh, nu se va opri, însă mă îngrijorează durata de stocare. Știu că nu există standarde clare, dar cred că trebuie să ne preocupe consecvența argumentelor noastre când uh, utilizăm jurisprudența în interiorul Europei pentru a spune că uh, datele trebuie să fie stocate timp de luni și nu de ani, e bine, 5 ani și jumătate mi se pare mult. O, dar o să las pe Ian Albricht să exprime preocupările noastre comune. Mulțumesc, domnul Albricht, dacă dorește să intervină și să Uh, explice și el argumentele domnului Tavares? Mulțumesc. Aș dori să intervin, însă această uh, subliniez faptul că schimbarea ordinii de zi în ultimul moment este inacceptabilă din punctul meu de vedere. Uh, am primit un e-mail ieri seară, am alte <laughs> lucruri de făcut, trebuie să spun doar că uh, Uh, nu mi se pare un mod de uh, a lucra uh, acceptabil. În ceea ce privește acordul, am avut o serie de rezoluții cu privire la registrul de nume al pasagerilor. Noi am menționat punctele noastre, principiile noastre, comparând acordul pe care îl avem în fața acum între Uniunea Europeană și Australia cu acele rezoluții pe care le-am discutat și cu punctele uh, care erau foarte importante pentru noi, am senzația că niciunul dintre aceste puncte importante n-a fost obținut, mai ales uh, în ceea ce privește crearea de profiluri. E bine, acesta nici măcar nu este menționat în, uh, în acord și a fost întotdeauna un punct important din, din perspectiva Parlamentului. Noi doream ca crearea de profiluri să nu fie inclusă în aceste măsuri, să avem întotdeauna măcar o definiție a uh, acestor uh, stabiliri de profiluri. Deci cred că acest acord nu este uh, acceptabil pentru Parlament, cred că nu ar trebui să-l sprijinim pentru că am crea un, un precedent pentru negocierile viitoare și pentru măsurile pe care le vom lua, de asemenea, în țările noastre membre. Au existat multe cazuri în fața curților constituționale care uh, se refereau la colectarea în masă a datelor. Ei bine, cred că nu ar trebui să adoptăm acest acord. Domnule Albrecht, respectăm și apreciem comentariile dumneavoastră în ceea ce privește munca de deputat, dar permiteți-mi însă să vă răspund la primul nostru comentariu cu privire la metoda de lucru a Comisiei Libe. Suntem mai mult de 50 de membri și niciunul dintre noi, uh, nici măcar eu, uh, nu, nimeni dintre noi nu poate să spună că nu are nimic altceva de făcut. Cu toți avem uh, foarte multe sarcini. Domnul Albrecht, de aceea avem o ordine de zi. Președintele, da, dar din când în când, când avem uh, o cantitate foarte mare de uh, documente de prelucrat, se poate întâmpla ca, așa cum a făcut doamna Intveld ieri, să uh, spună că este nevoie să mutăm două puncte de pe ordinea de zi și să facem asta pentru, a, pentru ca dumnea ei să poată uh, să-și prezinte raportul uh, de dimineață și am decis să facem asta ieri. Nu cred că uh, în această situație putem spune că este inacceptabil sau intolerabil. A fost o decizie și cred că a fost uh, una perfect acceptabilă să fim de acord cu sugestia făcută de doamna Intveld. Nu se întâmplă întotdeauna, se întâmplă din când în când și cred că atunci când avem de-a face cu un asemenea volum de muncă, este rezonabil să spunem că rămânem flexibili și deschiși la sugestiile altora, astfel încât să facem față situațiilor pe măsură ce ele apar și sunt convins că este ceva ce puteți înțelege. Domnul Bronx. Iar apoi domnul Nures Albeida. Dar mai sunt încă câțiva deputați, apoi comisia și apoi doamna Intveld. Mulțumesc. Uh, am nevoie doar de o clarificare. Îmi pare rău că nu am uh, apărut la timp și nu am nicio scuză pentru acest lucru. Deci se poate ca răspunsul la întrebarea mea să fi fost deja dat în prezentarea inițială, dar a spus că chiar dacă nu a semnat acordul, datele ar fi reținute și transferate oricum. Prin urmare, acest lucru trebuie să însemne că informațiile vizate sunt cele uh, furnizate în mod normal teoretic către compania aeriană, inclusiv uh, informații privind uh, cartea de credit și metodele de plată sau informații furnizate guvernului pentru uh, solicitări de viză? Nu? Uh, a, atunci mi-ați răspuns deja la întrebare. Președintele, mulțumesc, domnul Tiantafilidis. Domnule președinte, mulțumesc frumos, mulțumesc și Sofiei pentru introducerea eh, de astăzi. M-ați eh, luminat, chiar dacă nu sunt eh, raportorul din umbră, care este doamna Ernst, care e pe drum astăzi. O să citesc în numele dumnea ei cinci idei pe care vrea să le prezinte în comisie. Prima este următoarea. Parlamentul European, cu două ocazii în 5 mai 2010 și 11 noiembrie 2010, a adoptat rezoluții care stabilesc cerințele pe pentru un acord privind registrul de nume al pasagerilor care să fie proporționale. Acest acord nu uh, respectă câteva cerințe importante. Parlamentul European a solicitat ca datele uh, PNR să fie folosite doar pentru combaterea uh, ofensivelor de tip terorist, conform uh, acordului din 2002. Însă, acordul are un domeniu de aplicare mult mai vast. În plus, el va fi folosit și pentru lupta împotriva uh, infracționalității transnaționale grave. Potrivit acordului, acest lucru înseamnă orice sancționabil în Australia cu o sentință maximă de cel puțin 4 ani și comisă peste hotare. Aici intră prea multe infracțiuni și multe care nu se uh, califică drept grave sau teroriste. Nu există suficiente măsuri de protecție care să permită transferul de date către țările terțe, așa cum a solicitat Parlamentul European. Pentru a primi datele, o țară terță nu trebuie decât să spună că vor respecta măsurile de siguranță din acord. Această normă nu poate fi pusă în aplicare. Parlamentul European nu a primit încă dovezi potrivit cărora um, uh, numele, datele prin, registrul de nume al pasagerilor este um, proporțional, iar reținerea acestor date pentru 5 ani și jumătate um, este un un element care nu are dovezi în sprijinul său. Deși sună bine, toate acestea nu înseamnă nimic, pentru că textul arată clar că după depersonalizare datele pot fi accesate dacă este necesar pentru uh, orice tip de investigație. Deci nu există nimic care să spună că aceste date vor deveni impersonale, uh, ci sunt doar niște date mai greu de accesat. Deci perioada nu este de 3 ani după care datele s-ar depersonaliza, ci de 5 ani și jumătate. În sfârșit, se spune că standardele australiene privind PNR sunt sub standardele europene. De aceea, Comisia nu a acordat niciodată Australiei un uh, rating adecvat. Mulțumesc, domnule președinte. Acestea sunt notele doamnei Erst. Președintele, mulțumesc, doamna Verșat. Oui, monsieur le président, euh, je vais... Euh, mulțumesc. Mulțumesc, domnule, uh, Vergia. Uh, mulțumesc, domnule președinte. O să completez uh, observațiile colegului meu. Sunt de acord cu ce au spus domnul Ian Albrecht. E adevărat că nu ne aflăm în aceeași situație ca în cea acordului cu Statele Unite, dar cred că suntem puțin departe oricum de ceea ce ne-am propus. Uh, mi se pare că uh, totuși există câteva îndoieli. Aș dori să insist mai uh, mult asupra patru puncte care uh, se alătură unor observații deja făcute. Ce înseamnă forme grave de criminalitate? Aș vrea să știu acest lucru, pentru că, de obicei, poziția noastră este lupta împotriva terorismului, pe care am și am considerat întotdeauna că sunt necesare definiții precise și în acest caz nu avem asemenea definiții și suntem destul de departe de principiul proporționalității. Apoi, care este natura exactă a datelor susceptibile de a fi, transmitere, pentru, a fi transmise? Apoi, de ce durata de păstrare a fost crescută față de acordul anterior? și ce înseamnă acest termen uh, exagerat și apoi dacă am putea avea clarificări cu privire la transmisiile către țări terțe care se confruntă cu cazuri de uh, reincriminare permanentă și nu am văzut uh, elemente satisfăcătoare în acest sens. Mulțumesc. Înainte să revin la doamna Indveld, Poate domnul Nunes Dalmeida din partea Comisiei dorește să intervină. Bună dimineața tuturor! Noi considerăm că acest acord este un rezultat foarte bun care ar trebui să mulțumească Parlamentul. El uh, respectă uh, indicațiile de negociere uh, transmise de Consiliu și considerăm că oferă un echilibru între siguranță și dreptul la intimitate și la protecția datelor. Cu privire la punctele specifice ale acordului și cred că parcurgându-le o să vă răspund la majoritatea întrebărilor, perioada de păstrare a datelor, care pare să fie problema cea mai dificilă, de fapt, lungimea a rămas aceeași de 5 ani și jumătate, ea nu a fost crescută, dar s-a schimbat arhitectura procesului păstrării datelor în Australia și anume accesul la toate datele se va face în primii trei ani, iar după acești trei ani, datele care identifică pasagerii uh, vor fi ascunse. Acest aspect al acordului va fi uh, avut în vedere în mod corespunzător în prima uh, analiză comună la uh, un an după semnarea acordului, adică la un an de acum și în special vom verifica dacă acest uh, acces uh, etapizat la uh, date în perioada de 5 ani și jumătate a funcționat sau nu bine. În ceea ce privește domeniul de aplicare, considerăm că avem un acord foarte bun. Este foarte clar ce care sunt scopurile în care se pot folosi um, registre de nume ale pasagerilor. Ele se pot folosi pentru investigarea și urmărirea um, infracțiunilor uh, penale sau uh, infracțiunilor transnaționale grave, definite în acord. Avem o definiție a infracțiunilor teroriste care respectă pe deplin decizia cadru a Consiliului Uniunii Europene privind combaterea terorismului și în ceea ce privește infracțiunile uh, transnaționale grave, ele sunt foarte clare. E vorba de infracțiuni sancționabile cu cel puțin patru ani sau cu o pedeapsă mai gravă, cu un nivel clar de certitudine juridică. Am adăugat totodată că infracțiunile trebuie să fie de natură transnațională. Din nou, nu este un concept uh, deschis, ci definit potrivit Convenției uh, Națiunilor Unite privind uh, criminalitatea organizată transnațională. Nu există nici ambiguități în ceea ce privește sistemul push and pull. Articolul 20 spune că toate datele trebuie transferate um, prin transmitere înainte. Există uh, dispoziții excelente și în ceea ce privește cooperarea judiciară și polițienească cu Australia. Australia este obligată să ne ofere informații din proprie inițiativă informații de interes pentru autoritățile de aplicare a legii, fie că e vorba de statele membre de Europol sau de Eurojust, și trebuie să răspundă cererilor de informații transmise de aceste autorități uh, din registrele de numere ale pasagerilor transmise Australiei. În ceea ce privește um, securitatea protecției datelor, este clar că măsurile se aplică fără discriminare tuturor pasagerilor. Nu există uh, ambiguitate cu privire la datele zonele sensibile, acestea sunt interzise și gata. Toate procesele sunt uh, supravegheate de uh, Comisia uh, pentru Informații a Australiei. Uh, Există dispoziții clare pentru uh, eliminarea acestor date sau pentru reabilitarea lor. Nu poate fi, uh, aceste date nu pot fi procesate automat dacă ele produc efecte juridice asupra pasagerilor. Prin urmare, se consideră că nu se poate realiza niciun profil în urma acordului procesarea datelor este înregistrată sau documentată pentru a asigura supravegherea și auditarea. Datele pot fi partajate cu alte autorități australiene doar de la caz la caz și pentru scopurile stabilite în acord și totodată pentru țările terțe transferurile sunt puse sub uh, linii directoare clare, doar conform obiectivelor stabilite în acord și doar pe uh, principiul de la caz la caz. Și totodată autoritățile competente ale statelor membre vor fi informate cu privire la datele uh, unui cetățean uh, al unui stat membru care au fost transferate unui uh, stat terț. După cum am spus, prima evaluare comună va avea loc uh, la un an de la semnarea acordului. În sfârșit, în ceea ce privește problema generală a uh, necesității și proporționalității folosirii registrului de nume al pasagerilor, am avut două discuții foarte fructuoase cu ușile închise cu mulți membri ai acestei comisii. Așteptăm cu nerăbdare mai multe dacă ele sunt considerate necesare. Vă mulțumesc frumos pentru atenție. Președintele, mulțumesc uh, uh, din partea Consiliului, domnul Giaginski, din partea președinției poloneze domnule președinte. Bună dimineața tuturor membrilor acestei comisii. Eu uh, voi subscrie la ceea ce a spus reprezentantul comisiei, sublinind un anumit aspect al acordului încheiat. Nu este ceva ce iese imediat în evidență. Consiliul a ascultat și, la pozi- și poziția membrilor comisiei și, și a înțeles că ar fi bine ca Comisia să împingă lucrurile până la o anumită limită și s-a ajuns la o declarație mixtă atașată la textul acordului. Se poate spune că această declarație comună nu schimbă virtutea textului în sine, dar ea subliniază trei elemente uh, specifice. Că mecanismul specific privind raportarea uh, se stabilește, astfel încât totul să se facă pe baza principiului de la caz la caz și, nu în ultimul rând, consultarea cu Australia va fi unul dintre elementele cheie ale procesului care rezultă din punerea în aplicare a acestui acord. Acest lucru subliniază voința australienilor de a păstra legătura cu noi, iar eu, în numele președinției, trebuie să mulțumesc Comisiei, în special pentru că a putut, să redeschidă cumva discuțiile și să uh, meargă împotriva australienilor, uh, făcându-i să fie de acord. Sigur că acest lucru nu s-ar fi putut întâmpla fără vocea Parlamentului și fără voința australienilor de a semna acest acord. Domnule președinte, vă mulțumesc. Mulțumesc, stau din nou cuvântul doamnei Intvel pentru a încheia. Mai întâi, Uh, am uitat pentru că am început puțin dezorganizați, dar vreau să mulțumesc și eu raportorilor din umbră. Am lucrat în echipă și vom continua să lucrăm în echipă pentru că mai sunt și alte acorduri în uh, perspectivă. Mai întâi, ca să răspund verzilor și reprezentanților GUE, dar și reprezentantului Comisiei Europene, să nu înțelegeți greșit. Eu nu sunt 100% mulțumită de acest text și Într-adevăr, domnule Nunez, sunt foarte multe lucruri bune în acord, dar răul stă întotdeauna în detalii și știți și dumneavoastră ca și mine că există foarte multe lucruri lăsate deschise. Da, există o definiție legală a domeniului de aplicare, dar există însă încă posibilitatea de excepții. Știți că EDPS și-a exprimat temeri cu privire la acest lucru și uh, acestea nu sunt reflectate în text însă cred că ar trebui să avem în vedere opțiunile pe care le avem. Avem opțiunea de a renegocia textul acordului? Trebuie să fim realiști. Nu, nu avem această opțiune. Pur și simplu nu mai există opțiunea de a renegocia. Opțiunea este să spunem doar da sau nu acestui text. Dacă ar fi o altă opțiune, credeți-mă că pe aceea aș promova-o ca raportor. Din păcate însă trebuie să trăim cu realitatea pe care o avem în fața noastră. Și întrebarea este dacă ne exprimăm acordul pentru acest text, da sau nu? Și eu sunt uh, de aceeași părere cu reprezentanții GUE și ai verzilor în special. Multe din temerile rămase nu uh, sunt cuprinse în textul acordului, ci în contextul mai larg după cum am spus, nevoia, necesitatea și proporționalitatea nu au fost uh, demonstrate în mod suficient, dar acest lucru nu face parte din textul acordului. Asta ar fi trebuit să facă Comisia și trebuie încă să o facă pentru acordurile viitoare și pentru registrul de nume al pasagerilor de la nivel european. Un alt uh, motiv de îngrijorare este temeiul juridic, dar el nu face parte din acord ca atare. Dacă privim cele două rezoluții care ați făcut noastră referire din mai și noiembrie anul trecut, Acordul respectă, de fapt, multe din criteriile pe care le-am stabilit acolo. Deci, multe din temerile pe care le-am stabilit din, pe care le avem sunt în afara textului uh, acordului. Doamnei Vergia, vreau să-i spun că datele care se pot uh, colecta sunt bine definite. Nu a fost niciodată o problemă. Se știe foarte bine ce date pot fi colectate și ce date nu pot fi colectate. Există norme privind transferurile mai departe, deși acest lucru uh, este acoperit. Perioadele de păstrare, după cum am spus, 5 ani și jumătate pare o alegere absolut întâmplătoare. Poate să fie prea lung, poate să fie prea scurt, poate să fie corect. Nu știm. Și cred că acest lucru ar fi trebuit demonstrat de comisie și uh, încă trebuie să o facă. În ceea ce privește stabilirea profilelor, Acordul nu vorbește despre stabilirea profilelor și asta poate fi bine sau rău. Poate să înseamnă că profilele nu sunt permise, că ele sunt excluse sau poate să înseamnă că ele sunt permise. Și dacă Comisia spune că nu există decizii uh, automatizate, uh, și, prin urmare, nu va avea loc nicio uh, acțiune de stabilire a unui profil, cred că vă înșelați, pentru că deciziile automatizate și profilele sunt două lucruri diferite și dacă aceasta este pro, uh, prezumția în baza căreia ați negociat, v-ați înșelat. Nu avem nicio garanție că nu vor exista profile, avem garanție că nu vor fi decizii automatizate, dar nu sunt ace- unul și același lucru. Mă bucur că uh, aveți în vedere o uh, evaluare comună după un an, este un lucru bun. În ceea ce privește limitarea domeniului de aplicare, din nou, cred că sunt uh, portițe acolo, există posibile excep- excepții, de exemplu sănătatea publică e menționată, îmi pare rău, sănătatea publică nu are nicio legătură cu terorismul sau cu infracțiunile transnaționale grave, deci există portițe și haideți să fim sinceri din nou, eu recomand să votăm pentru, dar nu uh, recomand să adoptăm același uh, ton uh, foarte optimist pe care l-am avut în trecut. Și mai am două, uh, trei observații pentru Comisia Europeană. Mai întâi, știm și noi că nu toate statele membre vor susține uh, sau vor aproba acordul, știm că vor fi abțineri, cel puțin una a unui stat membru major. A doua observație. Uh, domnul comisar a spus în plenară un lucru care a fost trecut în procesul verbal și am vrea să confirmăm acest lucru printr-un schimb de uh, scrisori. Doamna comisar a, s-a angajat să depună propuneri pentru suspendarea acordului dacă Parlamentul European solicită Comisiei acest lucru. În tratat nu este clar care va fi procedura în acest sens, dar există un acord politic în acest sens și am vrea ca el să fie reconfirmat înainte de vot. Și observația finală, care nu se referă la acordul cu Australia, însă Comisia ar trebui să înțeleagă un lucru clar. De mulți ani am tot solicitat o serie de lucruri și sunt multe întrebări la care nu ni s-a răspuns. Dar, înainte să ne gândim să votăm la un acord cu Statele Unite, Comisia va trebui să clarifice acordul acordurile bilaterale cu statele membre, două fiind încheiate chiar în această vară care includ referințe la uh, registrele de nume ale pasagerilor, pentru că am vrea să știm ce negociem dacă, în același timp, pe la spatele nostru și statele membre negociază cu privire la registrele de nume ale pasagerilor. Nu cred că e cazul cu Australia, dar Comisia va trebui să clarifice acest lucru cât mai urgent și să uh, și faptul că membrii nu cooperează nu este un răspuns bun. Avem nevoie de această clarificare. Aceasta este totul ce am avut de spus. Dragi membri, dragi colegi, vă rog să citiți proiectul de expunere de motive. Uh, pentru a vedea dacă mai sunt necesare modificări în cooperare cu raportorii din umbră, dar cred că expunerea de motive va stabili în mai mare detaliu câteva din îngrijorările și așteptările pe care le avem vis-a-vis de acest text. Mulțumesc! Mulțumesc! Bun. Vă anunț că amendamentele procedurale trebuie depuse până în 5 octombrie la ora 17 Votul la Libe, în Libe va avea loc pe 17 octombrie. Așadar, pe 17 octombrie vom vota acest dosar. Mulțumim tuturor participanților la această discuție și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și anume cel referitor la raportul Diaz de Mera, modificarea regulamentului, um, destabilirea listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație. După cum știți, acest dosar se referă la modificarea unui regulament Uh, bazat pe lize, listele pozitive și negative cu privire la vize. Îl vom asculta pe raportor, domnul Diaz de Mera, iar apoi ceilalți membri sunt invitați să intervină și ei, de asemenea Comisia și președinția uh, poloneză. Domnul Diaz de Mera. Mulțumesc, domnule președinte. Realitatea referitoare la acest raport este următoarea. Am avut deja ocazia să o prezint cam acum o lună de zile și întotdeauna am avut o colaborare extraordinară cu Consiliul și cu Comisia. Și astfel, domnule președinte, dacă vi se pare oportun, pot să repet anumite argumente pe care le-am prezentat deja, dar poate că cel mai bine ar fi cel puțin după părerea mea, să ascultăm mai întâi opiniile din partea Comisiei, din partea Consiliului, referitor la evoluția discuțiilor la nivel de Consiliu, în așa fel încât să știm exact care au fost ultimele dezvoltări, cum anume a fost actualizat procesul de negociere. Știm că au existat și încă mai sunt și în continuare anumite puncte de vedere divergente și um, Comisia Libe și Parlamentul European dorește să cunoască în mod precis modul în care evoluează lucrurile la Consiliu. De aceea, domnule președinte, dacă vi se pare corect, cred că ar fi bine să dăm mai întâi posibilitatea atât Consiliului cât și Comisiei să ia cuvântul și uh, dacă nu, atunci eu pot să fac încă o dată o prezentare a raportului. Gracias, señor Díaz. Domnul președinte, mulțumesc, domnule Diaz de Mera. Și acum, eventual să ascultăm și părerea raportorilor din umbră. Domnul raportor intervine. V-am spus pe scurt încă o dată. Ar fi bine să știm cum stau lucrurile mai întâi la Consiliu. Deci mai întâi să ia cuvântul reprezentanții Consiliului și Comisiei. Domnul președinte, da, mă iertați, n-am auzit exact ce a spus, uh, aveam o discuție și n-am înțeles prea bine su, uh, ce ați uh, sugerat. Foarte bine, foarte bine. Atunci vom asculta mai întâi reprezentantul Comisiei, domnul Palmer. Sau dacă nu, domnul Garcia Martinez? reprezentante, reprezentant din partea Comisiei? Cine anume ia cuvântul? Uh, bună dimineața, domnul Palman uh, este în trafic, așa că aș ruga colegii de la președinția poloneză să ia cuvântul mai întâi. Foarte bine, președinția poloneză, în numele Consiliului, domnul Kazinski, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Nu e o surpriză faptul că mă ocup de ambele subiecte și datele PNR și uh, vizele. Aș dori, doamnelor și domnilor, să vă prezint pe scurt cum au evoluat acest dosarul și cred că pot vorbi în parte în numele ambelor instituții, și Comisie și Consiliul. În momentul de față, nu avem chiar atât de multe divergențe de opinii și mă bucur de asta între statele membre și comisie în momentul în care se discută acest subiect. Și asta e un lucru bun. În practică, cu excepția anumitor câteva puncte pe care le voi menționa pe scurt, propunerea, așa cum este ea, este una mai degrabă de natură tehnică, bineînțeles Uh, în momentul în care discutăm cooperarea cu Turcia, în momentul în care ajungem la inițializarea sau uh, suspendarea acestei clauze temporare sau de reducerea, diminuarea regimului de vize, e clar că sunt subiecte politice, asta se poate înțelege, dar pe ansamblu Știm că există anumite subiecte care pot fi rezolvate și sperăm că vor fi rezolvate pe durata președinției poloneze. Primul punct la care aș dori să mă refer E vorba de reciprocitate. Au existat câteva cazuri recente de nereciprocitate, însă noi avem încredere în comisie și sperăm că și comisia își va continua munca în așa fel încât să rezolve acele câteva cazuri care au mai rămas uh, și care pun probleme anumitor state membre. Unul dintre subiectele discutate și care este foarte important se referă la Turcia, referințele la Turcia. În acest domeniu, propunerea din partea președinției este exprimată în termen general, plecând de la jurisprudența Curții de Justiție. Trebuie să înțelegeți, trebuie să știți, doamnelor și domnilor, că avem un caz anume o decizie anume care trebuie să fie aplicată. Și anul viitor vom avea o altă sentință, sentința Dimitcan, și acest lucru trebuie să se oglindească deja în, în uh, text. Și deci jurisprudența, în termen general, mai degrabă decât în termen juridici, trebuie să fie preluată în text. Însă unul dintre subiectele cele mai dificile și cele mai uh, pline de provocări care se discută acum la Consiliu este această clauză de salvgardare. Și aș dori, am dorit să știm în, mai întâi ce fel de uh, posibilități de suspendare, care ar putea fi posibilitățile pe viitor, în ce circunstanțe anumite state membre ar putea, s-ar putea prezenta în fața Comisiei și ar spune că ar avea anumite dificultăți. Și aici v-aș ruga să fiți atenți la propunerea pe care o avem în momentul de față și pe care am transmis-o delegațiilor naționale. Asta nu înseamnă că trebuie să fie ceva care se aplică în mod automat. Uh, ține de comisie, competența comisiei să discute, să analizeze fiecare caz în parte. Vizele nu pot fi uh, utilizate uh, ca un instrument pentru politică de azil și așa mai departe. Deci, criteriile pe care trebuie să le uh, avem în minte în momentul în care se evaluează situația unei uh, țări inter alia se referă atât la politica de azil, cât la eventuale amenințări sau anumite pericole care ar putea uh, exista față de siguranța publică în acele țări. Dar, per ansamblu, relațiile cu țările terțe, relațiile externe cu țările terțe și nivelul de cooperare cu Frontex, cu alte agenții, cu Europol, acestea sunt uh, standardele ce vor fi utilizate pentru a evalua situația. Deci, pe ansamblu, nu ne dorim să trecem dincolo de ceea ce propune uh, Comisia. Pentru că textul este bun. Deci, în mare parte, putem spune că uh, an, textul acesta nu trebuie să depășească comitologia. Bineînțeles, înțelegem această soluție și înțelegem foarte clar că ceea ce va face Comisia referitor la reintroducerea temporară a anumitor vize trebuie să se facă întotdeauna în strânsă colaborare și cooperare cu Parlamentul European. Deci, în momentul de față, nu există absolut nimic, nicio prevedere care să împiedice Parlamentul să aibă un cuvânt de spus pe marginea acestui text. Îmi pare rău, domnule președinte, că am vorbit atât de mult, însă mi s-a părut foarte important să explic lucrurile pe ansamblu. Domnul președinte, da, mulțumesc, domnule Kaczynski, și acum aș dori să știu dacă la comisie sunteți gata să adăugați ceva pe această temă. Foarte bine, atunci, domnul raportor, domnul Diaz de Mera, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Și aș dori să mulțumesc și domnului Gasinski, reprezentantul Consiliului, pentru ultimele sale comentarii. Se pare că încă mai persistă anumite neliniști, temeri, de care trebuie să ținem seama. Și că nu aspectele tehnice uh, de aplicare a clauzei de salvgardare care ne liniștesc, ci mai degrabă două aspecte care au componentă importantă și anume reciprocitatea mai ales în ceea ce privește anumite state membre care sunt afectate sau un stat membru pe care n-am să-l numesc aici. Această problemă de reciprocitate încă nu a fost rezolvată. Și aș dori să știu care sunt, din punct de vedere cantitativ, care ar putea fi sprijinul pe care l-am putea avea pentru a rezolva această discrepanță uh, de care suferă acel stat membru pe care nu o să-l numesc. Și cred că în acest sens, referirea în um, termen general la chestiunea turcă e un lucru bun și să sperăm, uh, va trebui să așteptăm să vedem care va fi sentința Curții de Justiție. Apoi, aspectele tehnice care uh, decurg din procentele ce trebuie aplicate referitor la clauza de salvgardare. Asta mă neliniștește. Și nu e doar o, o îngrijorare pe care am uh, exprimat-o deja și pe care la un moment dat și doamna Latford, pe care nu o văd în sală, uh, le-a exprimat, ci faptul că există anumite state membre care împărtășesc și ele această îngrijorare în momentul în care trebuie să discutăm despre procente. Și deci, dincolo de dezbaterea pe care o vom avea acum cu colegii, ar fi poate bine să ascultăm uh, părerea Consiliului și a Comisiei pe această temă referitoare la deci, procente ce vor fi utilizate în momentul în care se va aplica eventual clauza de salvgardare. Mulțumesc, domnule președinte. Senior Diaz de Mera. Mulțumesc, domnule Diaz de Mera. Și acum Vom asculta opiniile din partea raportorilor din umbră. Începem cu doamna Tania Fajon. Mulțumesc, domnule raportor, și mulțumesc președinției poloneze pentru prezentare. În primul rând, aș dori să salut intenția Comisiei cu privire la clauza de salvgardare, care ar permite o reintroducere temporară a, a vizelor. Ideea de a reintroduce vizele în situații extreme și anumite cazuri, uh, cazuri foarte clare este foarte bună. Dar am unele îndoieli cu privire cu unele aspecte. Așa cum este propunerea prevăzută acum, în acest uh, domeniu, Parlamentul va avea doar rolul explicativ, uh, un rol consultativ. Consiliul și Comisia nu, vor, nu sunt obligați să ia în considerare um, poziția Parlamentului, iar acest lucru este inacceptabil. Uh, este totuși un proces de codecizie, mai ales când este vorba de amendamente la regulamente ci de modificări ale regulamentelor. Nu putem să permitem statelor membre să decidă uh, singure când să suspende un regim de vize cu alte state. Conform acestei propuneri, un stat membru ar putea iniția un proces de eliminare a vizelor. Iar Comisia propune trei astfel de situații. 50% creștere în de șase luni, um, de timp de șase luni pentru, în ceea ce privește migranții, același lucru valabil pentru um, cei care solicită azil și o creștere bruscă a um, vizelor refuzate. Dar acești 50% pot fi cifre mari sau mici. Dacă ne uităm la cifrele de anul trecut sau de anul acesta, Germania, oricând, în orice moment, ar putea uh, să uh, declare o astfel de urgență. De aceea acești, acești 50% sunt uh, relativi. Statele membre ar avea motive și posibilitatea să înghețe regimul vizelor fără să ceară uh, poziția Parlamentului. De aceea aș dori să cer colegilor din această comisie să solicite mai multe drepturi în numele Parlamentului, pentru că Parlamentul ar trebui să aibă un cuvânt mai important de spus. Este o clauză politică pe care sper că nu, care sper că nu va fi utilizată niciodată. A fost o clauză uh, elaborată la finalul lui 2009 într-o atmosferă uh, Um, delicată. La finalul lui 2009 am eliminat vizele pentru țările din uh, Balcani și am avut uh, creșteri foarte mari de solicitări de azil. Um, în cazul Serbiei și a Macedoniei, de exemplu, dar autoritățile se ocupă de asta. Iar uh, populiștii au um, au profitat de aceste situații. Noi trebuie să subliniem faptul că scutirea de vize este un semn de bunăvoință, duce la mai bune uh, legături economice și cred că nu ar trebui să înrăutățim situația pentru țările care au fost scutite de vize. Mulțumesc. Doamna Stanoca. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc domnului Diaz de Mera și reprezentantului președinției poloneze pentru clarificările oferite. Însă, grupul nostru sprijină pe de o parte nevoia acestor uh, propuneri, suntem de acord că este nevoie de un mecanism, însă condițiile trebuie să fie discutate mai în detaliu. Eu mă aflu printre cei care își pun întrebarea dacă aceste propuneri sunt uh, bazate pe ceva solid, mai ales când este vorba de acești 50%. Procentajele nu dau niciodată cifre absolute, în mod evident. Și am menționat asta deja de la bun început. Pot fi zeci de oameni sau sute de oameni. și situația poate fi foarte diferită. Poate fi foarte diferită când vorbim nu de procentaje, ci de cifre, de num numărul persoanelor care stau în mod ilegal în alte țări. Apreciez faptul că Consiliul este dispus să uh, accepte implicarea Parlamentului și, uh, bineînțeles, uh, ne bucurăm să cooperăm cu succes în continuare. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Enciu! Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să spun și eu că această introducere a unei clauze care să permită suspendarea acordurilor de exonerare de viză în cazuri excepționale este utilă dar numai atâta timp cât se bazează pe niște indicatori obiectivi și nu pe procente și este aplicabilă numai pe o durată limitată. Eu sunt dezamăgit de faptul că o astfel de clauză de suspendare nu a fost propusă și pentru statele terțe care nu respectă principiul reciprocității în propunerea Comisiei se explică faptul că actualul sistem de reciprocitate este eficient, iar cazurile de nereciprocitate sunt limitate. <clears throat> Acest lucru este fals. Vreau să vă reamintesc că mai mult de 100 de milioane de cetățeni europeni din 5 state membre ale Uniunii <clears throat> sunt afectați de aceste cazuri de nereciprocitate a vizelor, ceea ce nu este un lucru neglijabil. Atitudinea Comisiei, și astăzi am văzut-o, de a minimiza, minimiza, minimiza această situație nu este acceptabilă. Aceasta ar trebui să fie mult mai activă în negocierile cu, ace- cu două state, eh, având în vedere rolul său major în politica europeană privind vizele. Consider că este necesar un mecanism care să permită Uniunii Europene să recurgă la măsuri de retorsiune în cazul de nereciprocitate, care nu sunt fundamentate de date obiective așa cum se întâmplă în momentul de față cu Canada și Statele Unite. Acest lucru ar arăta hotărâre și spirit de solidaritate din partea Uniunii Europene, lucruri care, din păcate, lipsesc în ultimul timp din deciziile majore ale Uniunii. Vă mulțumesc. Thank you. Now, Madame Griotova. Mulțumesc. Uh, doamna Iotova. Jenom upozornit na to, co ještě řečeno nebylo. Je to 80 milionů evropských občanů, která nemají recipročně eh, bezvízovou povinnost. A, e... Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Aș fi vrut să mă refer la cele state europene care nu au obligație de viză dar se pare că există o problemă cu interpretarea, cu canalele de interpretare. Haideți să vedem dacă acum funcționează. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu toate cele spuse de colegi până în prezent, chiar și cu reproșurile adresate Comisiei. Uh, și uh, adresate și anumitor state membre. Aș dori să adaug un lucru. 80 de milioane de cetățeni europeni sunt obligați să aibă o viză, deși deși uh, în țara lor vin resortisanți din alte țări și vin fără vize. Și aș da exemplu Republicii Cehe. E ceva fără precedent. Înainte de aderarea la Uniunea Europeană, Republica Cehă uh, nu aveam obligație de viză și după aderare la Uniunea Europeană, acest lucru a fost instaurat. Și de 27 de luni, Comisia nu face nimic, nu acționează. Dacă, ok, Canada nu reacționează, asta se poate înțelege, însă Comisia Europeană, de fapt, pe noi trebuie să ne reprezinte, nu? Și trebuie să exercite acele competențe pe care le-ar fi exercitat statul în cazul în care nu era membru al Uniunii Europene și în cazul în care nu ar fi fost reprezentat de Comisia Europeană. Deci vedeți că e o problemă politică. Reprezentantul Comisiei de Consiliului a spus că trebuie să existe o această clauză de salvgardare în momentul în care un stat membru s-ar adresa Comisiei Europene. E adevărat, eu cred că putem susține această această propunere Însă aș dori să existe și o, o propunere formulată în felul următor. În momentul în care un stat membru este dintr-o dată în mod unilateral supus unei obligații de viză, ca acesta să se poată adresa comisiei și să existe o durată de timp limitată, spre exemplu trei luni, uh, pentru a face acest lucru. Și în acest caz, comisia ar trebui să aibă și la rândul ei un termen limită de două, trei, patru luni, poate mai mult, poate mai puțin, pentru a reacționa bineînțeles, există uh, și posibilitatea de a avea o, o, o poziție de la Consiliu, de la Parlament, care ar putea schimba poziția Comisiei. Foarte bine, însă nu cred că e normal să trebuiască să așteptăm 27 de luni pentru a avea un răspuns de la Comisie. De altfel, Parlamentul European a adoptat o propunere de rezoluție comună pe această temă, cam de un an de zile, și până în prezent încă n-am primit vreun răspuns de la Comisie. Deci eu toate aceste discursuri frumoase care, în care se spune că da, comisia vrea să rezolve problemele, mm, toate bune și frumoase, dar în realitate încrederea nu e mm, la ordinea zilei, pentru că ceea ce lipsește, tocmai asta e, lipsa de încredere în acest principiu de bază legat de solidaritate și de aceea vă rog să susțineți propunerea mea. Domnul Bă- doamna Băscurt. Mulțumesc, domnule președinte. Aș avea o întrebare către Comisie și Consiliu. Se referă la situația cu Turcia. Săptămâna trecută, la Strasburg, comisarul Malmström vorbea despre facilitarea vizelor, negocieri cu privire la vize. Aș dori să știu cum vor continua aceste discuții. În cazul Soisal um, s-a întâmplat acum 2 ani, uh, în cazul Cesar s-a um, anunțat acum 2 ani o investigație. Um, a avut loc ea? Ce s-a întâmplat cu cerințele cu privire la vize, protocoalele respective și ce, care țări au fost supuse acestui regim de vize? Aș dori să știu ce s-a întâmplat în acest caz. Domnul Palman, am înțeles că a sosit. Domnul Palman din, din partea comisiei, doriți să interveniți înainte să dăm din nou cuvântul raportorului Diaz de Mera? Domnule Palman, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața tuturor. Dați-mi voie să explic pe scurt de ce avem aceste procentaje în uh, propunere. În primul rând, propunem să, să folosim procedura de comitologie și pentru asta avem nevoie de criterii strict limitate pentru a putea declanșa clauza de salvgardare, care ar fi o măsură de uh, ultimă instanță. Avem nevoie de procentaje clare pentru că vrem să fim siguri că putem folosi procedura de comitologie care ar permite o decizie rapidă din partea Comisiei. În aliniatul al treilea al, deci, al propunerii pentru clauza de salvgardare, spunem, Comisia va examina notificarea făcută de către statul membru, luând în considerare numărul de state membre afectate de situația respectivă și impactul general al creșterii situației de, al creșterii numărului de imigranți. Deci primim o notificare, o studiem, o analizăm, analizăm impactul asupra Uniunii Europene în, în uh, totalitatea ei. Să vă dau un exemplu. Dacă într-un stat membru mic, uh, în mod normal, ar fi uh, trei solicitanți de azil pe o anumită perioadă și această cifră ar crește la șase, uh, e bine, creșterea ar fi de 100%. În mod evident, noi am analiza această notificare, dar am spune, totuși este un stat, un, un stat membru care are Uh, o creștere de 100%. E, gre- e drept că respectă criteriile, însă, sau cel puțin unul dintre ele, dar nu este suficient pentru a declanșa clauza de salvgardare în totalitatea ei, pentru că este vorba de un stat membru care are cifre sau un număr foarte mic de uh, solicitanți de azil. Deci este un element pe care luăm în, uh, în considerare. Întotdeauna analizăm impactul creșterii sau schimbării celor trei uh, factori asupra întregii Uniuni Europene. În ceea ce privește Turcia, nu este pe ordinea de zi, însă permiteți-mi să spun că ceea ce a spus comisarul săptămâna trecută a fost că vom încerca să oferim facilitări de viză cetățenilor turci în cadrul legal existent. Și aș dori să subliniez asta, mai exact uh, să, să facem apel la codul vizelor. Avem aici o serie de uh, flexibilități care ne, pe care le putem uh, utiliza. De exemplu, să țintim anumite categorii de cetățeni. Sunt uh, lucruri despre care vorbea doamna comisar când vorbeam despre uh, facilități de acordarea vizelor. Subliniez faptul că nu este vorba de un acord de facilitare a vizelor, cum avem cu alte uh, state terțe. În cazul Soișal nu voi face comentarii, cred că toată lumea înțelege ce a fost acest caz. Uh, Două state membre au fost afectate de acest caz. Toată lumea știe care au fost aceste două state membre. Celelalte state membre nu au fost uh, afectate. Și dacă vă uitați la procedura noastră de amendare a uh, articolelor, vedeți că am luat în considerare această sentință în uh, propunerea noastră pentru Turcia. Cu siguranță vă voi, mai, vă voi răspunde la întrebări dacă mai aveți. Vă mulțumesc. Domnule Diaz de Mera, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, și doresc să mulțumesc uh, tuturor pentru intervenții domnului, uh, doamnei Fayon, domnului Enciu, doamnei Zdanoca, domnului Boscurt. Într-adevăr, se sublinează faptul că această îngrijorare este împărtășită. Pe de o parte, se spune că pentru a evita abuzul și pentru a îmbunătăți, pentru a ușura uh, circulația uh, persoanelor, pentru a reglementa migrația, avem nevoie de această clauză de salvgardare. Dar există și chestiuni de natură politică și de natură tehnică. Ca să fac un rezumat chestiunile de natură politică se referă mai degrabă la aplicarea clauzei, mă iertați, spune oratorul, se referă mai degrabă la reciprocitate. Și această chestiune a reciprocității, așa cum a subliniat și doamna Roitova, afectează principal, în principal Republica Cehă. Și asta e, o, o, e un aspect care a fost evocat în mod concret se află pe masa de discuții și e un subiect asupra căruia va trebui să avem o influență de-a lungul dezbaterii parlamentare și de-a lungul negocierilor noastre cu Comisia și cu Consiliul. Însă, încă nu s-a deschis uh, posibilitatea de a înainta amendamente, însă când se va face, va trebui să găsim o formulare pentru a găsi cea mai bună soluție la această problemă. Un alt aspect important la care s-au referit toți colegii care au luat cuvântul se referă la aplicarea celor procente. Uh, cum anume se utilizează, cum se aplică procentele când se utilizează clauza de salvgardare. Foarte bine. Am două observații care ar putea să fie eficiente în momentul în care se va, vom elabora uh, uh, raportul. În loc să vorbim de procente, ar trebui să vorbim de cifre concrete, un, un, care de fapt reprezintă indicatoare mult mai de încredere, mai fiabile decât procentele. Uh, incidența a patru sau opt persoane ar putea să fie în procente de 100%, dar de fapt noi nu vorbim decât de patru persoane sau de opt persoane. Uh, vedeți că incidența asta nu are nu are uh, o influență prea mare, de aceea cred eu că ar fi mai bine uh, să vorbim despre cifre clare decât despre procente. Acesta este un aspect care trebuie poate analizat îndeaproape și să vedem împreună cu Comisia și Consiliul ce se poate face. Și acum, în ceea ce privește intervenția comisiei, hmm. da, eu cred că uh, știm care este procedura, știm că în momentul în care are loc o notificare din partea unui stat membru, Comisia trebuie să evalueze în mod clar circumstanțele, luând în considerare diferite rapoarte. Și printre aceste rapoarte Trebuie să existe și raportul biroului pentru azil. Asta este evident. Indiferent ce ar fi, există totuși un aspect care depășește celelalte aspecte, și anume rolul Parlamentului. Evident, comitologia e, o, e un lucru pe care îl putem înțelege fără dificultăți. Dar în momentul în care există o situație de urgență, Uh, ce vom face pentru a rezolva problemele în momentul acela, uh, atunci trebuie să vedem care va fi rolul Parlamentului, cum el va putea interveni. Și așa cum spunea domnul de Custer când a discutat cu reprezentanții comisiei, a, fost, a existat un angajament clar de a, fi, uh, de a avea un contact permanent cu perla, Parlamentul și că această clauză de salvgardare nu poate fi utilizată decât în mod excepțional deci noi, în raportul nostru, va trebui să actăm în scris acest angajament din partea Comisiei. De aceea, domnule președinte, uh, va trebui să lansăm uh, redactarea acestui raport. Săptămâna viitoare, din păcate, nu voi fi disponibil absolut deloc, uh, însă ulterior mă voi întoarce și atunci vom uh, putea să lucrăm la redactarea acestui raport. Mulțumesc, spune domnul președinte, mulțumesc pentru prezentare, pentru modul în care s-a derulat dezbaterea și vă urez uh, mult succes și uh, sănătoșire grabnică. Să sperăm că totul va fi bine și că veți ieși uh, din clinică cât mai repede, restabilit, pentru a vă întoarce cât mai repede la Parlament. Și să sperăm că veți putea prezenta proiectul noastră de raport în ședința Comisiei libe din luna noiembrie. E bine așa? Foarte bine. Atunci, raportorii din umbră știu ce au de făcut. Domnul Enciu, vă rog. Să mă scuzați că intervin după raportor, dar vreau să fac o precizare. Ă, nu este în privința nereciprocității, nu este vorba numai de Republica Cehă, sunt cinci state membre care nu beneficiază de această reciprocitate în relația cu Canada, Statele Unite, și acestea sunt Bulgaria, uh, Republica Cehă, Polonia, România și Cipru. Mulțumesc. Señor Díaz de Mera, su derecho de concluir siempre el debate como ponente. No, no. Domnul de Mera, doriți să încheiați? Da, mulțumesc, domnule Enciu, pentru această actualizare, pentru această precizare. Și eu sunt conștient, sunt absolut conștient de această realitate. Însă m-am referit doar la Republica Cehă și problema pe care ea o are această țară cu Canada, tocmai pentru că doamna Roitova evocase subiectul, însă eu sunt absolut conștient că mai există și alte țări și printre ele uh, și România, uh, care suferă de aceeași problemă. Mulțumesc, spune domnul președinte, mulțumesc domnule Demera și vă așteptăm cu nerăbdare să vă întoarceți în ședința uh, grupului uh, comisiei noastre. Trecem acum la punctul următor. Punctul 10 și anume revizuirea politicii europene de vecinătate. Și aici avem pe doamna Hélène Flotre în calitate de raportor. Acum vom examina amendamentele și doresc să vă anunț că termenul de depunere a amendamentelor a fost a fost, a fost fixat, fusese fixat în 14 septembrie și do- deci acum noi tocmai asta vom face astăzi, vom examina amendamentele care au fost înaintate. Și mai întâi vom da cuvântul doamnei raportor, doamna Flotr. Deci, Mulțumesc. Mai întâi vreau să mulțumesc colegilor pentru că s-au depus 71 amendamente la acest proiect de aviz de către toate grupurile politice și le mulțumesc pentru că marea majoritate a acestor amendamente merg în sensul bun și anume voința reafirmată de a reînnoi politica uh, de vecinătate uh, a Uniunii Europene, mai ales în ceea ce privește circulația persoanelor, migrația, controlul migrației. Profit uh, de această ocazie pentru a spune că Multe amendamente se referă la revizuirea politicii europene de vecinătate, astfel cum poate fi ea discutată în Comisia de Afaceri uh, Externe și consider că pentru ca colegii din această comisie să ne poată înțelege, este mai bine să ne axăm pe câmpul nostru principal uh, de acțiune în ceea ce privește azilul și migrația și de aceea vă propun, fără a mă opune anumitor amendamente, să nu le includem neapărat în proiectul nostru de aviz. Sunt totodată mulțumită să văd că marea majoritate a colegilor înțeleg că punerea în perspectiva unui demers de eh, liberalizare a vizelor să fie un lucru clar uh, avut în vedere, ceea ce răspunde în mod clar problemei uh, mobilității și noul drept care se exprimă prin mobilizarea în sudul Mediteranei. Vis-a-vis de alineatul 4, am notat că anumiți colegi doresc să adauge și alte convenții, cum este cea referitoare la protocolul privind traficul de carne vie, deci texte uh, cu caracter obligatoriu care trebuie avut în vedere în discuția noilor uh, parteneriate de mobilitate cu țările terțe, în ceea ce privește uh, convenția uh, referitoare la dreptul lucrătorilor imigranți și a familiilor lor, mi se pare că este importantă pentru că ea nu aduce obligații noi statelor membre și ea conține drepturi și obligații pentru cetățării uh, migranți și multe state din sudul Mediteranei ne au ratificat-o deja. Deci, din motive de reciprocitate, mi se pare că susținând abordarea um, statelor membre de ratificare a acestei convenții, uh, am face un lucru rezonabil și pertinent în uh, cadrul discuțiilor deschise astăzi cu uh, aceste țări noi, nou democratizate. Cel puțin acesta este procesul pe care vrem să-l susținem. Aliniatul referitor la fondurile europene. Eu aici aș susține pe toți cei care uh, solicită fonduri mai bine uh, țintite, mai bine evaluate și mai importante uh, în baza cele, celor spuse anul trecut de, săptămâna trecută de Cathy Ashton, care a anunțat deblocarea unei sume de 4 miliarde pentru perioada 2011-2013. Cred că este foarte important ca eurodeputații să-și solicite dreptul de control aprofundată asupra acestor fonduri pentru a garanta că ele sunt uh, folosite pentru sprijinirea reformelor democratice politice, dar și pentru dezvoltarea economică și egalitatea socială, care reprezintă un punct principal al mobilizării. Mai există și o problemă vis-a-vis -vis de parteneriatul cu societatea civilă. Cred că ne putem pune de acord aici și important este să spunem că noua politică europeană de vecinătate va avea calități suplimentare față de cea pusă în practică până astăzi prin, aplica, prin implicarea mai uh, activă a partenerilor societății civile la toate nivelurile. Se poate apoi discuta despre consultare, monitorizare, follow-up, dar uh, despre acest lucru voi discuta mâine cu raportorii din umbră. Nu văd însă niciun uh, motiv pentru a nu găsi modul adecvat de a spune ceea ce dorim cu toții, și anume că societățile civile trebuie să fie mai mult și mai bine implicate la toate nivelurile politice europene de vecinătate revizuite. Apoi există un aliniat cu privire la criza refugiaților, așa cum o numim astăzi uh, și cum a fost dezbătută miercuri în plenara Parlamentului European european. Cred că, vis-a-vis -vis de lucrurile care se întâmplă în acest sens, găsim o vastă majoritate pentru a susține puncte precise, cum ar fi să solicităm ca anchetele uh, în curs de desfășurare cu privire la o serie de drame produse să ajungă la o finalizare. Să spunem că Italia sau alte state membre au negociat uh, o serie de acorduri uh, cu uh, Libia, de exemplu, care nu trebuie neapărat acceptate, ca Uniunea Europeană să-și deschidă ușile refugiaților aflați încă în situații de criză în Libia. Am văzut săptămâna trecută acest lucru, dar și în Tunisia și în Egipt trebuie ca programul comun de reinstalare să poată să își îndeplinească toate promisiunile. Este momentul să facă acest lucru acesta aș zice eu că este aliniatul de actualitate legat de criză. Cred că și aici am putea ajunge la un compromis interesant. Iată, deci sunt multe amendamente cu care nu am nicio problemă, pe care le pot accepta, care nu sunt amendamentele aliniate, ci mai degrabă aliniate noi în sine. Trebuie să evităm însă acest lucru pentru ca avizul să nu fie prea lung și uh, să uităm care este ținta uh, principală. Reuniunea cu raportorii din umbră va fi mâine la ora 11. În urma discuțiilor pe care le vom deschide imediat, vă propun ca după masă, vă voi propune după masă compromisuri care vă vor permite să reacționați și ne va permite să progresăm pentru a ajunge la un acord pentru mâine. Mulțumesc! Merci. Președintele, vă mulțumesc! Deschid uh, acum discuțiile cu membrii vis-a-vis -vis de vis-a-vis -vis la amendamente. Doamna Nelteva, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș dori să o felicit pe raportoare pentru efortul său și vreau să îmi exprim acordul cu privire la două puncte. Mai întâi, numărul de amendamente. Într-adevăr, sunt amendamente cu care suntem de acord uh, pe fond dar uh, mi se pare că unele uh, ne îngreunează munca și scopul nostru este să redactăm un aviz cât mai succint cu cuvință, deci îi susțin poziția de a avea compromisuri care să exprime ideile din mai multe amendamente. Și astfel ajung la al doilea punct unde sunt de acord cu ea, că în cadrul comisiei noastre să rămânem în uh, domeniul de aplicare care ne revine, și anume drepturile omului și tot ce ține de migrație. Aștept și eu reuniunea raportorilor din umbră de mâine și în numele PPE uh, spun că aș vrea să abordăm o serie de chestiuni pe care le-am vrea incluse în compromisuri. Mai întâi să vorbim mai degrabă de drepturile migranților decât de dreptul la mobilitate, pentru că dreptul la mobilitate nu există ca atare. Și un alt lucru, drag mie, este să vorbim despre pericolul uh, fugii uh, inteligenței și știm că aceasta este o uh, problemă interes, uh, periculoasă în multe țări, apoi trebuie să vorbim despre criminalitatea organizată și uh, lupta împotriva imigrației uh, constante și apoi să reluăm importanța acordurilor, parteneriatelor pentru uh, universități, atât cercetori cât și studenți. În ceea ce privește aliniatul 7, suntem de acord cu ancheta privind naufragiile embarcațiunilor cu refugiați, care se referă la, la Libia, Egipt, Tunisia, Turcia și Liban, cât și pentru programul umanitar comun de reinstalare. Rămânem puțin mai uh, rezervați în ceea ce privește operațiunea Hermes. Uh, și în numele PPE, de asemenea, îmi exprim câteva uh, rezerve cu privire la amendamentul 16 vis-a-vis -vis de o cooperare consolidată pentru încheierea uh, acordurilor de readmisie și cu privire la amendamentul 25 care se referă la un moratoriu privind acordul de uh, readmisie. Mâine, așadar, vom încerca, după cum a spus și raportoarea, să elaborăm un aviz care să servească unui scop real și anume reînnoirea acestei politici de vecinătate care în contextul euro, uh, actual trebuie revizuită și uh, totodată în aviz vom încerca să fim uh, succinți și pragmatici. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc, doamna Velceva. Doamna Vicstrom, aveți cuvântul. Mulțumesc frumos, domnule președinte. Mai întâi aș dori să o felicit pe raportoare pentru acest uh, aviz foarte important. Uh, Politica europeană de vecinătate este un subiect foarte important în zilele acestea și am senzația că și cetățenii sunt foarte interesați, după, mai ales după evenimentele din Africa de Nord. Deci uh, salut raportul Comisiei AFET și apreciez faptul că și noi avem posibilitatea de a ne, de a ne prezenta avizul redactat de doamna Flotr, dar sunt multe elemente pe care trebuie să le avem în considerare. Este însă important ca această comisie să își uh, respecte mandatul și să încerce să se concentreze pe competențele sale în loc de a face acest aviz prea uh, larg, chiar dacă asta ar însemna că este mai interesant. Însă trebuie să ne uh, limităm de la a face prea amplu. Trebuie să transmitem un mesaj foarte clar cu privire la ceea ce este important pentru noi. De aceea unele amendamente mi se par prea vagi și mi se pare că fac prea multe referiri la alte aspecte care au nevoie de mult mai mult spațiu și de mult mai multe reflexii, în loc să facă unele referiri clare. Uh, Cred că trebuie să transmitem Comisiei AFET un mesaj foarte clar vis-a-vis -vis de competențele noastre în domeniul migrației, azilului și reinstalării. Cred că aceste trei elemente sunt aspectele cheie. La urma urmei, sarcina noastră este să redactăm un aviz concis și, prin urmare, trebuie să ne abținem de la a redacta unul prea lung. Aștept cu nerăbdare reuniunea raportorilor din umbră de mâine și sunt convinsă că vom găsi compromisuri um, solide. Mulțumesc frumos! Mulțumesc, domnul Iacolino. Președinte, sarò particolarmente breve în questo. Mulțumesc, voi fi foarte succint și eu. Sunt de acord cu observațiile colegilor mei, mai ales uh, cele ale doamnei Wikström și uh, ale doamnei raportor Flotr. Ce este important este să transmitem mesaje clare și neechivoce cu privire la protecția drepturilor omului și să spunem clar că imigranții au și obligații, nu doar drepturi. Dacă vrem o politică credibilă, trebuie să avem uh, linii directoare clare pentru aceasta uh, mai ales în ceea ce privește aspectele sociale. Eu am ceva îndoieli în ceea ce privește posibilitatea de a furniza întotdeauna un element credibil în ceea ce privește disponibilitatea fondurilor europene și uh, acordurile de coordonare, ce este de cooperare. Ce este important este să stabilim clar care este scopul. Europa trebuie să trateze fluxurile migratorii cu un spirit de solidaritate, atât migranții ilegali, cât, legali, cât și pe cei ilegali, iar instituțiile europene trebuie să spună foarte clar care este poziția acordurilor bilaterale care fac parte și din acordurile comerciale și totodată să spună clar care sunt datoriile statelor te- ă, țărilor terțe care trebuie să coopereze astfel încât să permitem accesul în Europa doar acelor persoane care au dreptul să fie acolo, să facem uh, diferența între diversurile, uh, tipuri, diversele tipuri de uh, migranți. Dacă vrem să profităm de avantajele acestui document, trebuie să ne axăm în mod clar pe drepturile umane fundamentale. Președintele, mulțumesc. Domnul Druțas, mulțumesc voi fi și eu foarte uh, succin. Mulțumesc doamnei Flotr pentru uh, raportul său și mulțumesc colegilor pentru contribuții și pentru că vom discuta mai multe mâine în reuniunea um, uh, raportorilor din umbră, mă voi limita doar la câteva observații scurte. Suntem cu toții de acord că acest subiect este de cea mai mare importanță și ne aflăm într-o situație destul de delicată. De ce? Pentru că, pe de o parte, Uniunea Europeană și cetățeanul european este confruntat cu criza economică și nesiguranța care rezultă din această uh, criză, precum și fenomene uh, precum xenofobia, care cresc tot mai mult, exploatate, din păcate, și la nivel politic. Pe de altă parte, vedem schimbări uh, importante în uh, vecinătatea noastră, în uh, Balcani, în Asia și, cel mai important, în nordul Africii, lumea arabă de acolo. Astfel, Uniunea Europeană are șansa și oportunitatea de a juca și de a-și crește rolul și influența în regiunea învecinată și îndrăznesc să spun că trebuie ca Uniunea Europeană să înțeleagă acțiunile în uh, vecinătate ca o investiție în uh, viitorul său. De exemplu, o politică a migrației corectă astăzi înseamnă evitarea unor probleme majore pentru Europa în viitorul imediat, iar uh, cine se îndoiește că Europa se va confrunta cu uh, fluxuri migratorii semnificative în viitor, uh, greșește, pentru că asta se va întâmpla. Și eu vin din Grecia, credeți-mă că știu ce vorbesc, este o țară care s-a confruntat cu asemenea probleme. Cetățenii europeni se simt nesiguri și amenințați, sunt uh, vulnerabili abordărilor populiste, mai ales cu privire la aceste uh, aspecte, de aceea sper să avem o bună cooperare cu celelalte grupuri și uh, începând chiar de mâine din reuniunea uh, raportorilor din umbră. Mulțumesc frumos, domnule președinte, mulțumesc, domnule președintele, domnul Treanta Filides. Mulțumesc. Um, sunt de acord cu ceilalți colegi vis-a-vis -vis de importanța acestui raport, mai ales în uh, starea de fapt de astăzi și uh, ținând seama de schimbările de după primăvara arabă. Mulțumesc doamnei Flot, raportoarea, pentru excelenta sa muncă uh, la acest raport. abordarea acestor chestiuni și stabilirea obiectivelor cheie ale politicii europene de vecinătate Uh, și acoperirea tuturor acestor aspecte într-o singură pagină este o provocare majoră. În ceea ce îmi privește uh, pe mine și pe grupul nostru, noi susținem abordarea, abordarea raportoare și vom adăuga câteva elemente care nouă ni se par uh, importante. De pildă, dacă vom adopta o nouă abordare a politicii de vecinătate, noi vrem ca ea să se bazeze pe criterii echilibrate și totodată este important să subliniem faptul că noile propuneri ale Comisiei continuă să se bazeze pe o logică care ne furnizează asistență, permițând țărilor vecine să lupte în mod eficient împotriva imigrației ilegale, și totodată trebuie să creăm acorduri de readmisie cu aceste țări și, desigur, să analizăm problema drepturilor omului. Aceste puncte vor fi abordate în, președin, în um, amendamentele noastre. Președintele, domnul Brons, mulțumesc. Raportul vorbește despre țările din uh, sudul Mediteranei și lupta lor pentru democrație. Sunt de acord cu acest lucru, dar el se referă și la dreptul la mobilitate ca un drept uh, uman pentru care ei uh, luptă. Eu mă întreb de ce s-au chinuit și au trecut prin atâtea probleme pentru a-și democratiza țările uh, dacă noi presupunem, și probabil o facem în mod corect, că primul drept pe care vor dori să-l folosească este dreptul la emigrație în Europa, fie prin canale oficiale, fie prin uh, utilizarea eronată a sistemului de vize, fiecare fugiați care fug de, din țara lor. Mulțumesc și acum, doamna Flotra, aveți cuvântul pentru concluzii. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte multe observații care nu merg toate în aceeași direcție, însă am senzația că se schițează deja un perimetru, uh, mai ales în ceea ce privește formatul acestui document. Cu toții suntem de acord asupra faptului că va trebui să mai eliminăm anumite paragrafe, anumite aliniate, în așa fel încât să țintim cât mai bine lucrurile. Va trebui să mai discutăm un aspect, și anume, pentru că e un lucru care mi se pare important, mai ales în ceea ce vrește această idee de drept la, de, la mobilitate. Mie mi se pare că e un drept care este deja consfințit în convențiile internaționale. Există dreptul pentru fiecare persoană de a-și părăsi propria țară. Cred că ăsta e dreptul internațional. Nu o să ne uh, certăm pe tema asta. Eu cred că ar trebui ca textul nostru să exprime în mod clar ceea ce dorim noi noi să reînnoim în aceste acorduri și în aceste parteneriate. Uh, suntem cu toții de acord asupra faptului că împreună cu noile guverne ieșite, reieșite de după alegeri să negociem cât mai rapid, cu putință, uh, astfel de acorduri. Uh, și să nu mai avem acele acorduri pe care le-am avut la un moment dat cu dictatorii, spre exemplu mă gândesc America Latină și așa mai departe, de a, care, care promiteau să uh, Uh, salveze Europa de imigrație. Acum vrem să bazăm acordurile noastre pe o societate democratică, pe dorința noastră de a spori schimburile între societățile noastre și cred că asta e o miză importantă pe care trebuie să o avem în vedere în momentul în care vom discuta mâine împreună cu raportorii din umbră. Repet încă o dată faptul că vă voi transmite propunerea de compromis în această după-amiază care vor servi drept bază discuțiilor de mâine, ținând seama deci de observațiile și discuțiile pe care tocmai le-am avut acum. Mulțumesc încă o dată, spune domnul președinte, mulțumesc doamna Flotr. Și acum a venit momentul să vă spun că mâine va avea loc ședința pentru uh, discutarea amendamentelor, iar că votul în, în Comisia Libe va avea loc pe 17 octombrie. Deci, cam atât pe marginea acestui punct înainte de vot. Vot electronic pe care îl avem acum. Raportor este domnul Mulder. Însă, aș dori să vă spun că votul a fost fixat la ora 11 și jumătate. Și având în vedere că mulți colegi a, au și alte obligații, atunci eu vă propun să facem o pauză de 10 minute și să începem votul la ora 11 fix. Iar cei care dintre dumneavoastră nu au încă la îndemână cardul de vot electronic, vă rog să îl uh, aveți la dumneavoastră peste 10 minute, pentru că vom vota împreună într-o comisie, comisie comună um, uh, cu Comisia FAM. Vă rog, la ora 11.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

Dear colleagues, if you want to take your seats. Dragi colegi, vă rog să luați loc. It's, it's 11 sharp, so we should get started. Este ora 11, așa că haideți să începem. Vă rog frumos să vă asigurați că fiecare dintre dumneavoastră a introdus cartela de vot în mod corect în uh, consola de vot. Și deci suntem gata să începem. Foarte bine, avem punctul 12 de pe ordinea de zi și anume vot pe marginea raportului colegei, colegului nostru, domnul Mulder. E vorba despre comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi. Și acum vom vota, deci, da? Vă rog. Domnul Diaz de Mera. Ați trimis pe cineva să vă aducă uh, cartela de vot? Domnule președinte, asta o să fac imediat, dar până atunci v-aș ruga dacă îmi dați voie să, ridic prin, să, vot prin, să votez prin ridicarea mâinii. Bun, atunci o să trebuiască să numărăm un vot în mod manual din partea PPE. If everybody is ready, we're getting started. Dacă toată lumea este gata, atunci foarte bine vom începe. Începem cu amendamentele. Amendamentul 21. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 22 a fost retras. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 35. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. 36. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 37. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 38. Pentru.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 Acum, amendamentul 45 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 46 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 52 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 53 pentru, Da, 49 l-am uitat. Credeam că e compatibil și... Uh, 49. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Ne întoarcem acum la 53. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 55. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Acum, Amendamentul 2 nu e caduc, deci votăm amendamentul 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 56 pentru, împotriva, abțineri, vom verifica, vom verifica 56. S-a deschis votul. S-a închis votul. 27 pentru, 15 împotrivă, se adoptă. Acum, amendamentul 3 pentru, împotrivă, și se adoptă. 57. Vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă, și se adoptă. A doua parte a fost retrasă. Deci, 58 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă adoptă. 59 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 60, trei părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte este retrasă, a treia parte, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 61, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 63, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 64 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 66 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 67 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 69 pentru, Împotrivă. Abțineri se respinge. 70 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 5 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 71 este caduc. De aceea trecem la 6 și 72. Identice cine este pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 7 și 73. Identice pentru împotriva abțineri se adoptă. 8 și 74, identice, pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 76, pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 77, pentru. Împotriva abțineri se respinge. Considerente, amendamentul 9, pentru. Împotriva Abțineri se adoptă. Amendamentul 10 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Am văzut dublu, deci a fost supra, supra uh, adoptat. 11 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 12 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 14 pentru Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 15 a fost retras. Amendament oral la considerentul 7 din partea raportorului. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum 16 pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 1 la considerentul 13. Amendamentul 1 și amendamentul 19, văd eu că prima parte a fost, a fost retrasă. Deci noi votăm a doua parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Și acum amendamentul 20. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Și acum votăm textul astfel modificat. Electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 47 pentru, 1 împotrivă, se adoptă. Mulțumesc, domnule Mulder. Thank you. Don't miss the electronic cards because we... Și nu uitați să vă luați uh, cartele electronice pentru că vom mai avea niște voturi împreună cu uh, Comisia FAM în ceea ce privește Uh, ordinul de protecție. Domnul Kirchhoff, aveți cuvântul. Domnule președinte, pot să vă rog și știți cât de corect încerc eu să fiu din punct de vedere al uh, calendarului și a ordinii de zi. Eventual, n-ați putea să rugați pe cineva să pună ceasurile astea la timp. Eu am ajuns la 10 și 59 pentru vot. Și Deși începusem uh, votul cu 5, de, de-abia 5 minute, e bine, văd că ceasurile acestea arată cu totul și cu totul altă oră și mi se pare foarte incorrect. Uh, unele persoane care au venit după mine au ratat anumite voturi tocmai pentru că ceasul nu este uh, sincronizat. De aceea v-aș ruga frumos să puneți ceasurile la timp. Da, spune domnul președinte, aveți dreptate, aveți dreptate. Eu am făcut tot ce mi-a stat în putință ca să ajung să păstrez exact ordinea de zi și orele fixate. Uh, și am și făcut o pauză de 10 minute, pentru că terminasem punctul precedent mai devreme și am cerut să existe o pauză de 10 minute tocmai, tocmai pentru ca să începem la ora 11 fix. Și m-am uitat la ceas și m-am uitat la ceas și când era ora 11 am început, dar poate că ceasul acela, nu știu, e întârzie sau... În orice caz, vă voi face tot ceea ce pot pentru ca aceste ceasuri din sală să fie corecte, în așa fel încât să nu mai avem probleme cu organizarea. Bun, trecem acum la punctul următor. Eh? Avem acum o dezbatere comună referitoare la pachetul de azil. Și la ora 12, la ora 12 vom avea o ședință comună împreună cu Comisia FAM pe tema Ordinului de Protecție și vom avea și un vot. Însă acum discutăm punctul numărul 5, spune domnul președinte. Și numărul 13, spune domnul președinte. Deci e dezbaterea comună referitoare la pachetul de azil. Well, well. We have another timing issue here. Iată că mai avem o altă problemă de organizare aici, de timp. Iar mai avem o problemă. Președinția poloneză face o prezentare. Domnul Miller în principiu trebuia să fie, însă nu va reuși să vină și și-a cerut scuze și trimite numărul 2 al departamentului pe care îl conduce, și anume secretarul de stat pentru chestiunile legate de azil, domnul, domnul Piotr Istajanskis. Dar mi se spune că e pe drum dinspre aeroport și iată că avem o problemă, o problemă de timp. Get started with his presentation. În principiu, pentru punctul ăsta, trebuia să începem cu prezentarea domniei sale. Așa că va trebui să avem o nouă pauză. O nouă pauză, în așa fel încât să aibă posibilitatea să apară. Așa că vă aș ruga 10 minute. Sau poate că am putea utiliza timpul și să schimbăm ordinea de zi uh, sau uh, factorii care intervin, însă fără a schimba ecuația. Doamna Ghiom, în calitate de raportor, ar dori să intervină și eventual am putea mai întâi să o ascultăm pe doamna Ghiom, după care ulterior o să dăm cuvântul uh, secretarului de stat pentru azil, domnului Ștasakis. Doamna Ghiom, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi dați cuvântul ca să umplu golul, nu? Până vine domnul secretar de stat și vă mulțumesc. Inițial, eu ar fi, aș fi preferat o organizare diferită, pentru că mi se părea că uh, timpul organizat, consacrat a două dezbateri succesive ar fi permis domnului secretar de stat să facă un bilanț asupra discuțiilor legate de azil, pachetul de azil, și apoi să se pronunțe ca urmare a primului schimb de opinii în ceea ce privește această directivă. Dar timpul era scurt. Eu n-am nicio problemă. Accept cu plăcere să umplu golul și voi prezenta astfel elementele legate de directiva procedură. Vreau doar să semnalez în etapa actuală că elementele ce ne vor fi comunicate par a fi uh, foarte importante și poate ne vor permite să avansăm în această dezbatere, să avansăm mai repede, în așa fel încât să putem respecta timpul ce ne-a fost acordat și anume termenul de 2012 când uh, domnul secretar de stat va fi ajuns, am să reiau cuvântul pe pachetul de azil în general, pentru că am totuși câteva propuneri de făcut. Iar acum aș vrea să mă refer la schimbul de opinii referitor la directiva procedură, care este unul din textele noastre importante în acest pachet. După cum știți, a existat o prezentare a Comisiei pentru o nouă propunere Uh, legislativ. Am avut ocazia împreună cu raportorii din umbră să ascultăm prezentarea comisiei, să punem anumite întrebări și pe fond, pe conținut, aș vrea să fac câteva observații. Bineînțeles, apreciem munca depusă de comisie pentru a încerca să ajungă la un echilibru, un echilibru greu de obținut, care se țină seama, pe de o parte, și de limitele impuse de Parlament și, pe de altă parte, să dea dovadă și de flexibilitate în anumite momente, eh, etape ale procedurei. Flexibilitatea e un lucru, însă flexibilitatea nu trebuie să fie contraproductivă, pentru că suntem în acest obiectiv de armonizare pe care cu toții ni-l eh, dorim. Printre punctele pozitive, care sunt numeroase, mă voi referi doar la câteva dintre ele. Mai întâi pentru a spune că, într-adevăr, discutăm de o procedură comună. Acest lucru este clar afirmat. Nu e vorba de doar norme minime, e o procedură comună. Lucrul acesta este prevăzut în tratat. Deci noi trebuie să respectăm acest lucru. Un alt aspect pozitiv și anume dorința de a alinia normele europene cu jurisprudența din domeniu. Un alt aspect pozitiv, clarificările față de autorități, cu accentul care este pus uh, și a fost preluat în mod clar uh, pe formarea agenților, uh, agenții care primesc aceste persoane vulnerabile, victime ale torturii și așa mai departe. Și un alt punct important, pozitiv, și anume referirea la identificarea acelor nevoi speciale și asta ca uh, parte a directivei de primire. Deci, iată, câteva elemente pentru a spune că uh, mergem în direcția cea bună. Apoi, alte aspecte care nu sunt preluate, nu le voi prelua pe toate, ci voi cita câteva dintre ele. Sunt motive de, in, sunt motive de insatisfacție, mă referi la două dintre ele, și anume flexibilizarea regulilor pentru anumite state membre în momentul în care acestea sunt confruntate cu un număr foarte mare și un număr uh, uh concomitent de uh, solicitări. Mi se pare disproporțional, poate că ar trebui să fim capabili mai întâi să evaluăm această presiune, numărul, ce înseamnă numărul ridicat de resortisanți care cer uh, azil în mod concomitent. Uh, cu începere de la câte persoane începe presiunea și cu începere de la câte persoane începe presiunea disproporționată. Uh, există aceste posibilități de derogări la regula generală. În fine, Acestea trebuie definite mai clar. Iată, deci, câteva aspecte care se, uh, ar merita să fie clarificate, fără de care am ajunge la practici naționale extrem de uh, diferite de la un stat membru la altul. Un alt aspect. Uh, înlăturarea obligației de a respecta o, un termen de șase luni în pronunțarea unei decizii. Uh, pentru că ni se spune în articolul 31 că există în anumite state o situație nesigură și că această situație nesigură ea va fi deci temporară în țările de origine. Bun, foarte bine, multe cazuri ar putea intra în această categorie. Există și riscul de incertitudine și de a lăsa aceste persoane care solicită protecția internațională, de a le lăsa uh, pe o listă de așteptare, uh, fără a uita de asemenea și costurile care ar putea fi generate astfel. Am înțeles, uh, din câte am înțeles eu, statele membre ar fi preferat să se prescurteze, să se scurteze aceste termene și nu să se lungească în mod nedefinit. În fine, sunt aspecte pe care va trebui să le discutăm în continuare. Iar în ceea ce privește procedura, și aici mă voi uh, opri, voi trage o concluzie, cred că va trebui să avansăm cât mai repede referitor la această dezbatere legată de directiva procedură. Uh, propunerea, cred eu, pe ansamblu a fost destul de bine primită de către statele membre care au uh, recunoscut faptul că s-a luat uh, în considerare mare parte din îngrijorările lor și s-a luat în considerare și mare parte din îngrijorările Parlamentului European, deci ar fi bine ca în acest sens să avem posibilitatea posibilitatea să ascultăm care au fost progresele înregistrate. Ah, și bună ziua, domnule secretar de stat, în așa fel încât să ajungem cât mai repede posibil la un acord referitor la această directivă procedură. Domnul președinte, mulțumesc, mulțumesc foarte mult, doamna Ghiom. Ați umplut golul în mod foarte eficient, foarte ilustru și vă mulțumim pentru asta. Și Înainte de a asculta reprezentantul comisiei, cred că doamna Gan, Gen, Gan sau Gen, cred eu, va fi în măsură să ne dea punctul de vedere al comisiei, după care vom putea asculta secretarul de stat al președinției poloneze, domn, care a ajuns deja în sală și ținem să-i mulțumim. Doamna Gan, vă rog. Oui, merci, monsieur le président. Da, mulțumesc, domnule președinte. Uh, o să vorbesc foarte repede ca să las uh, reprezentantului președinției ocazia de a angaja dezbaterea. Mulțumesc, domnule Ghiom, pentru aprecieri și pentru constatarea uh, eforturilor comisiei pentru ca, prin propunerea sa, să modifice uh, directiva privind procedurile de azil, care trebuie văzută în paralel cu propunerea modificată privind condițiile de primire pentru solicitanții de azil. Uh, se vor debloca discuțiile privind pachetul uh, legislativ privind azilul pentru a atinge obiectivele uh, pe 2012 astfel. Cred că, grație avizului Parlamentului European din primăvara anului trecut, Comisia a putut să găsească un echilibru, un echilibru corect între eficiență și uh, echi- echitabilitatea sistemului. Și am înțeles criticile doamnei Guillaume vis-a-vis de uh, punctele uh, care nu o mulțumesc Sigur că vom putea discuta despre aceste puncte în uh, mai mare detaliu, dar cred că marea provocare va fi să uh, păstrăm echilibrul general al uh, directivei și să ținem seama de dificultățile subliniate de statele membre în cadrul discuțiilor asupra primei versiuni a procedurii. Uh, multe amendamente ale uh, Parlamentului au fost uh, preluate în această propunere, mai ales părerile avizate cu privire la clarificarea vis-a-vis -vis de asistența juridică și la confuziile între nivelul primei instanțe și nivelul de apel aceste observații au fost uh, luate în considerare de comisie. După cum ați uh, indicat, nevoile persoanelor vulnerabile sau uh, problemele de gen sau orientare sexuală. Totodată am ținut seama de amendamentele Parlamentului vis-a-vis -vis de motivele de accelerare a procedurilor și uh, o explicație înainte de a încheia vis-a-vis -vis de un amendament important al Parlamentului care nu a fost preluat de comisie. Este vorba despre cel care se referă la uh, conceptul de țară sigură. Suntem uh, atenți la preocupările Parlamentului vis-a-vis -vis de faptul că nu există încă o armonizare a listelor europene a cu țările sigure, dar am considerat că nu a venit încă timpul și trebuie să lăsăm șansa Biroului de Sprijin pentru Azil pentru a ameliora analiza europeană a situației în uh, țările de origine și cu privire la convergența uh, rapoartelor comune pe care trebuie să le realizeze. Uh, în momentul în care biroul va fi stabilizat această capacitate europeană de analiză, cred că, într-adevăr, vom putea reveni uh, la această chestiune a armonizării europene. Iar între timp, Comisia se angajează să examineze în mod regulat, în fața Consiliului și a Parlamentului, punerea în practică la nivel național a acestui concept de către statele membre. Iată care este pe scurt reacția Comisiei. Mulțumim, doamnă Gan. Vă mulțumim pentru prezentarea pe care ați făcut-o în numele Comisiei. Mulțumim și doamnei Guillaume și vă reamintim că va mai avea loc o discuție cu privire la acest dosar uh, standardelor minime în data de 11 octombrie. Deci avem timp suficient suficient pentru a mai discuta încă o dată. Dar oricum, avem acum alături de noi pe secretarul de stat pentru probleme de azil, domnul Stașenski. Îi uh, urăm călduros bun venit la reuniunea Comisiei Libe. Uh, el reprezintă pe domnul uh, ministru Miller și vine din partea vine de la forumul pentru uh, a reuniuni, uh, de la reuniunea ministerială pentru Balcani și ne va prezenta care a fost situația la ultimul Consiliu Jai. Îi spunem bun venit și îi dăm uh, cuvântul pentru a face președinția nume, prezentarea numele președinției poloneze. za Mulțumesc frumos pentru invitație și în numele președinției poloneze doresc să vă informez cu privire la stadiul lucrărilor uh, privind pachetul de azil și cea de-a doua parte a uh, programului președinției noastre. Mai întâi vă asigur că uh, Sistemul uh, comun european privind azilul continuă lucrările la cel de-al doilea nivel. Este una dintre prioritățile președinției poloneze adoptate în mod clar de guvernul polonez. După cum sunt convins că știți, pachetul privind azilul este alcătuit din cinci propuneri. Una se referă la directiva privind calificările și este cea mai uh, aproape de adoptare. Iar pentru a adopta trebuie să ajungem la un consens în ceea ce privește tabelele de corelare. De aceea sperăm că această directivă să fie adoptată cât mai repede. Al doilea element se referă la regulamentul de la Dublin și aici președinția poloneză, chiar de la început, uh, din, uh, de la Consiliul uh, Informal al Ministrilor pentru Justiție și Afaceri Interne a căutat o soluție la uh, inițierea lucrărilor la acest document. În discuțiile noastre cu Comisia și statele membre am încercat să ajungem la un compromis care să ne permită începerea discuțiilor uh, pe acest document uh, fiindcă noi considerăm că dacă nu începem să lucrăm la acest document în mod serios în uh, președinția poloneză după o pauză atât de lungă, atunci șansele pentru adoptarea sa până la sfârșitul anului viitor vor fi foarte limitate. Momentan, Sper ca după reuniunea formală a Consiliului din septembrie, când uh, președinția a adresat întreb- uh, miniștilor întrebări referitoare la mecanismele care ar putea fi introduse în document, și anume mecanismul de avertizare timpurie și cel de informare, care să furnizeze informații privind amenințări asupra sistemului de azil, în uh, special uh, în statele membre vis-a-vis de pregătirea neadecvată a țărilor pentru primirea de grupuri mari de solicitanți de azil, Președinția și-a făcut o imagine clară uh, în urma acestor răspunsuri, pentru că majoritatea miniștrilor au fost de acord cu primul mecanism și nu au fost de acord cu cel de-al doilea. Deși și cu privire la a doua metodă s-au exprimat uh, păreri cum că ar exista o posibilitate de introducerea unui sistem uh, de suspendare, fie prin regulamentul de la Dublin, fie prin alt document uh, juridic. Pe baza acestei reuniuni, președinția a redactat un alt document de compromis prin care a stabilit propuneri de compromis și sperăm ca în această săptămână acest document să fie pus la dispoziția statelor membre. Atunci când uh, el se va transfera statelor membre, detaliile vi, vă vor fi prezentate și dumneavoastră la reuniunea cu domnul Miller planificată pentru 12 octombrie. Iar în paralel, și subliniez acest lucru, în paralel lucrăm la două proiecte de directivă depus uh, de Comisia Europeană la 1 iunie. Echipa și grupul operativ care lucrează la acest uh, subiect în președinție. Avem uh, grupuri uh, operative diferite pentru texte juridice diferite. Intenționează să progreseze cât mai repede cu putință uh, cu, cu ambele documente. În ceea ce privește directiva uh, privind primirea, am finalizat uh, prima lectură în grupul de lucru. Uh, și am depus uh, propuneri de compromis care, la următoarea reuniune a grupului de lucru, au fost primite uh, în mod pozitiv de către statele membre. Așadar, sperăm ca uh, după întâlnirile ulterioare, cum este cea Comisiei Schifa din 9 octombrie, când intenționăm să punem pe masă uh, aspecte uh, politice foarte importante și cea a grupului uh, pentru azil din 19 octombrie. Așadar, în urma acestor reuniuni, sperăm să avem o imagine clară a situației actuale și a așteptărilor statelor membre uh, să înțelegem ce poate accepta Comisia, ce așteaptă uh, statele membre și unde putem încheia un compromis. Deci, în momentul de față, considerăm că este posibil să ajungem la un compromis în ceea ce privește directiva privind condițiile de primire. Noi considerăm că acest proces dacă este gestionat în mod adecvat, ne poate duce la uh, un punct final în timpul președinției poloneze. În ceea ce privește directiva privind uh, procedurile, am avut mai multe întâlniri care s-au ocupat de prima lectură a acestei directive. Fiindcă sunt foarte multe rezerv rezerve și temeri din partea statelor membre. Deci, în prezent, avem peste 100 de rezerve exprimate vis-a-vis -vis de această directivă și sper ca domnul ministru să vă poată spune mai multe despre acest lucru, fiindcă de îndată ce uh, se finalizează etapa primei lecturi, vom uh, elabora propuneri de compromis referitoare la aspectele unde considerăm noi că se poate ajunge mai repede la un compromis, iar mâine grupul privind azilul se reunește și va discuta sugestiile de compromis ale președinției. Prin urmare, săptămâna viitoare, în timpul reuniunii cu uh, ministrul, sunt sigur că veți fi informat cu privire la șansele pe care le avem uh, pentru compromisuri. Aș dori să adaug că cele mai importante rezerve și uh, temere ale statelor membre cu privire la ambele directive se referă la problema uh, reținerii, a accelerării procedurilor, a solicitanților cu nevoi speciale și așa numitele uh, aplicații ulterioare sau aspecte care țin de metoda de reglementare a unei căi de atac eficiente. Acestea, după părerea noastră, sunt aspectele cele mai importante. Și, încă o dată, dați-mi voie să vă asigur că, lucrând la aceste documente, am cooperat cu președinția daneză, astfel încât transferul să fie unul foarte lin și cooperăm și cu Parlamentul în cadrul grupului de contact Ideea a fost pres, uh, propusă de președintele Sopot și ea funcționează și așteptăm cu plăcere orice formă viitoare de cooperare pentru a accelera adoptarea acestor documente. Am vrea să mergem cât mai departe uh, posibil în lucru la ele în timpul președinției poloneze. Vă mulțumesc frumos! Președintele, vă mulțumim și noi. Mulțumim președinției poloneze pentru prezentare, iar acum dau, vă dau cuvântul pentru discuții, dar poate ar trebui mai întâi să intervină doamna Guillaume, dacă dorește să comenteze cu privire la prezentări. Aveți cuvântul, dacă doriți. Da, sigur că doresc, domnule președinte. Monsieur le secrétaire d'État, um, câteva observații pe marginea celor spuse de domnul secretar de stat. Mai întâi, e bine faptul că se recunoaște faptul că există dificultăți, dificultăți importante. Nu-i ceva nou. Apoi, știm că acum e și un context general de neîncredere față de migranții care ajung pe teritoriul european. Cred că ar fi bine să uh, păstrăm pentru azil o specificitate și să nu încercăm să amestecăm acest uh, subiect cu alte subiecte. Și ideea noastră comună a tuturor instituțiilor este să avem o viziune pe termen lung pe marginea acestor uh, proceduri și nu neapărat să integrăm anumite, aș spune eu, uh, enervări, chiar și temporare, chiar și importante, tocmai pentru a pune capăt unui sistem de azil care nu e la înălțime și care de fapt nu înseamnă decât o, o unire a diferitelor sisteme care există. Miza este deosebit de importantă și miza este uh, cea care trebuie să fie întotdeauna păstrată undeva într-un colț de minte în momentul în care luăm decizii. Apoi, un alt aspect. Dumneavoastră ne-ați evocat, ați evocat discuțiile și ați subliniat punctele bineînțeles, pozitive și cele mai puțin pozitive, mai puțin încurajatoare, cu propuneri care au fost făcute de către președinția poloneză, uh, mă refer la mecanismul de urgență, dar nu mai știu exact care e terminologia corectă uh, sau mecanismul de uh, alertă timpurie, în fine, și mecanismul de evaluare. Iată, acestea sunt propuneri importante Însă ar trebui ca acestea să nu vină și să uh, facă și mai complexe uh, dispozitivele sau sistemul uh, și să aducă dificultăți suplimentare, ci să asigure fluiditatea uh, în sistemul de azil. Deci trebuie să găsim această soluție care să fie cea mai armonizată și cea mai utilizată de un număr cât mai larg. Uh, deci e nevoie de astfel de propuneri care să meargă în direcția armonizării, a împărtășirii, a fluidității. Iar o astfel de alegere, bineînțeles, uh, va fi una profitabilă pentru toate textele din pachet. Ultima observație referitoare la data limită de 2012, dată importantă. Eu înțeleg că președinția poloneză dorește să uh, să ajungă la o evoluție clară a acestor texte, ideea fiind ca negocierile și ele să avanseze, atât să în ceea ce privește discuțiile în sine, pentru că aici nu e vorba de uh, progres, de dragul progresului, ci progres și pe marginea conținutului. Deci, așa cum am spus adinaori în prima mea intervenție, sper că există o dorință, cel puțin asta e valabil la nivelul Parlamentului, dorința de a ajunge la un acord care să respecte echilibrul instituțional referitor la aceste texte. Vă mulțumesc, domnule președinte. Și încă o dată mulțumesc, doamna Guillaume, doamna Hallmeier. Herr Vorsitzender, Herr Staatssekretär, Domnule președinte, domnule secretar de stat, stimați colegi, stimate colege, în primul rând, mulțumesc um, președinției poloneze care totuși depune eforturi pentru a uh, repune pe drumul cel bun uh, actele normative blocate, astfel încât să avem o șansă ca la final să avem un pachet de azil armonizat. În ceea ce privește directiva privind procedurile, mi se pare că este un aspect pozitiv faptul că Comisia Europeană s-a raliat poziției Parlamentului și a Consiliului, mai ales în ceea ce privește consultarea, și uh, că în, în ceea ce privește securitatea periculitatea și uh, Um, procedurile um, excepționale, a intervenit așadar o schimbare a um, poziției Comisiei. De asemenea, salut faptul că um, este prevăzut uh, subiectul Um, re, retragerii tacite a dreptului, uh, e bine că aici Comisia a venit în întâmpinarea statelor membre și a Parlamentului. Există însă unele aspecte problematice. Cu toții suntem de acord aici că avem nevoie de proceduri rapide și consecvente. Dacă dorim astfel de proceduri în interesul și în beneficiul celor care sunt într-adevăr refugiați, E bine, într-o astfel de situație, un refugiat va face tot ce poate pentru a oferi um, informațiile necesare pentru a obține acest statut. Însă ceea ce propune Comisia este problematic, pentru că este există prea puține posibilități statelor mem- um, pentru statele membre să uh, constate, să-și dea seama care sunt abuzurile um, celor care doresc doar o prelungire a șederilor în mod nejustificat. Deci există prea puține posibilități de a se feri de abuz în acest caz. Mi se pare problematic, de exemplu, faptul că la uh, depunerea unui apel uh, este prevăzut automat un drept de ședere pentru cel care uh, depune această cerere însă căile de atac, uh, dacă sunt depuse numai pentru a obține o prelungire a permisului de ședere, ei bine, în acest caz, instanța ar trebui totuși să aibă competența să constate că nu există o justificare pentru asta și să uh, anuleze permisul de ședere. În multe țări am putut vedea că există cereri și căi de atac depuse uh, uh, abuziv. De aceea îmi dau seama că există o lipsă de încredere din partea statelor membre, pentru că autoritățile au dificultăți în a distinge căile de, de atac uh, și de a se apăra împotriva căilor de atac depuse abuziv. În al doilea rând, pentru accelerarea unui, unei proceduri există unele probleme. Dorim, bineînțeles, să avem proceduri mai rapide, însă procedurile rapide înseamnă de asemenea că în cazuri de abuz se poate reacționa mai rapid. Dacă se depune o cerere care este uh, justificată din punct de vedere al conținutului, evident că aceasta va fi tratată și va fi, uh, decizia va fi în beneficiul um, solicitantului. Însă dacă această cerere este depusă abuziv, doar la a treia solicitare de azil și trece mult timp doar la a treia solicitare de azil se poate uh, alege o procedură uh, rapidă. Deci statele care au de-a face cu mari fluxuri de migranți, uh, e bine, înțeleg situația lor, acest, aceste uh, proceduri costă și îmi dau seama că în cazul în care uh, persoana respectivă uh, nu dorește să coopereze, ei bine, ar trebui să avem de-a face cu o procedură uh, rapidă pentru că se deschide ușa abuzului. În ceea ce privește procedurile la frontieră, mi se pare problema următoarea, că cei care au intrat cu documente false sau fără documente Um, dacă își declară identitatea, uh, multe probleme se pot, uh, se pot rezolva, însă există multe situații documentate în multe state membre, conform cărora se păstrează un nume fals, în mod intenționat, sau se aruncă documentele de identitate, chiar când persoanele sunt în uh, securitate deja, pur și simplu pentru a obține o prelungire a șederii. Și bineînțeles că statele membre au aici reține și ar trebui să ascultăm uh, argumentele lor și să le luăm în considerare. Și în ultimul, uh, nu în ultimul rând, aș dori să mă refer la persoanele cu nevoi speciale. Cred că aici am avea nevoie de proceduri individuale dar mm, um, apartenența pur și simplu a unui anumit, la, anumit, la un anumit grup um, nu trebuie să fie automată, uh, să ducă autom, în mod automat la um, tratarea ca persoană cu nevoi speciale. Uh, poate fi uh, vorba de persoane de o anumită vârstă care au nevoi speciale pentru că au avut experiențe traumatizante și așa mai departe, pe când alte persoane de exact aceeași vârstă să nu aibă niciun fel de problemă. De aceea cred că am avea nevoie de proceduri individuale, așadar, după cum spuneam. Aș dori încă o sugestie să, o fa- să fac, um, care mi-a, o sugestie care mi-a fost făcută uh, în discuții cu cei care discută cu solicitanții de azil, cei care fac interviurile. Ei bine, persoanele care fac interviurile cu solicitanții de azil um, sunt supuse unui stres psihologic foarte puternic. Și după o anumită vreme au probleme în a efectua aceste interviuri și uh, aceste uh, întrevederi, așa cum le uh, prevedem noi. De aceea salut uh, uh, ideea de a uh, acompania și de a oferi sprijin acestor persoane. Apoi, în ce, ce privește statele EASO, cred că uh, aceasta ar putea fi o bază pentru o listă europeană, o listă așadar uh, a statelor terțe și a statelor de origine sigure. O, o listă care ar putea, la care, conform, pentru care s-ar putea ajunge la un compromis. Domnul Trenta Filides, dar mai întâi doamna Wikstrom. Un uh, punct de ordine. Avem timp uh, de intervenție nelimitat sau pur și simplu ne ne abținem uh, de la a face uh, intervenții enorm de lungi, pentru că sunt convinsă că la finalul uh, dezbaterii vom avea 20 de secunde la dispoziție. Președintele, din principiu, niciodată nu am beneficiat de timp de intervenție nelimitat. Însă a fost... Deci, a fost uh, stabilit un vot împreună cu Comisia FAM. La prânz avem încă 10-15 minute, așadar. Mai există uh, câțiva deputați care doresc să intervină. Doamna Wikström, sunteți una dintre aceste persoane. Întotdeauna încercăm să combinăm elementele și să fim flexibili. este, bineînțeles, în același timp vorba și de um, re reținere personală. Doamna Ghion. Nu, nu. Îmi cer scuze, dar uh, este vorba despre un text care se află pe ordinea de zi. Dar acum mi se pare că am intervenit în, uh, sunt intervenții de natură generală și vorbim despre pachetul privind azilul în ansamblul său. Eu cred că ne aflăm mai mult pe o dezbatere la, cu privire la tot pachetul, din câte văd, fără să discutăm lucruri de detaliu. Eu așa am văzut lucrurile, sau mă înșel. Oricum, domnul secretar de stat a luat notă de observațiile uh, noastre, dar trebuie să ascultăm intervențiile uh, colegilor. Mai am încă trei membri înainte să-i dau cuvântul secretarului de stat și văd și pe doamna Keller Doriți să las cuvântul? Da? Atunci patru intervenții. Mai întâi, domnul Triantafilides, vă sugerez, vă rog să vă limitați intervenția, pentru că la ora 12 trebuie să votăm. Nu vă temeți, domnule președinte, nu voi vorbi mai mult de un minut și 30 de secunde. Am un singur comentariu apropo de ceea ce a spus președinția. În primul rând, aș dori să mulțumesc președinției pentru starea de fapt descrisă mai devreme în ceea ce privește directiva uh, privind calificările, uh, directiva privind procedurile și regulamentul Dublin. Aș dori să mă refer la sistemul de evaluare în mecanismul de alertă timpurie. Președinția pare să sugereze că acest lucru ar trebui să fie introdus în regulamentul uh, de la Dublin. Însă eu aș prefera să fie prevăzut în toate directivele, mai ales în privi, cu privire la, în uh, directivele cu privire la primire și în celelalte pentru că uh, este foarte important. Mulțumesc. Iată, mai puțin de un minut și 30 de secunde. Doamna Fayon. Hvala lepa, predsedujoči. Um, izkoristila bi priložnost Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să profit de această oportunitate uh, și de faptul că îl avem uh, aici pe, um, pe secretarul de stat de la Ohrid, vorbim despre abuzuri în ceea ce privește vizele. Uh, Solicitanți de azil din Bosnia și din alte state balcanice au au sosit în Belgia și în alte state scandinave. Aș dori să subliniez asta pentru că ne arată de ce avem nevoie de proceduri de azil uh, adecvate. Ce se întâmplă? Acești cetățeni uh, profită de condițiile mai bune de solicitare de azil. De exemplu, au locuințe mai bune în aceste țări mă întreb dacă ați uh, prevăzut uh, măsuri practice pentru a uh, preveni astfel de solicitări. De asemenea, ar fi posibil să fie protejată frontiera externă a Ungariei pentru a preveni um, fluxul de imigranți dinspre Balcani? și cei care uh, vin, chiar, care nu mai tranzitează Ungaria de asemenea. Doamna Wikström, spune președintele. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori, în primul rând, să mulțumesc președinției poloneze și să-mi exprim uh, respectul Uh, Polonia nu mai poate fi văzută ca un nou stat membru, ci uh, trebuie văzută ca un um, mare și important stat membru. Ați preluat o mare responsabilitate preluând acest subiect uh, pe ordinea dumneavoastră de zi și vă mulțumim pentru asta. Vă mulțumim și pentru inițiativa de a crea un grup de lucru la care vom co- um, contribui și noi în măsura în care putem. Pe scurt, în ceea ce privește directiva privind calificările, sper că vom ajunge la un acord și sper că vom găsi soluții și la uh, directiva privind procedurile. În timp ce așteptăm redeschiderea regulamentului Dublin. Eu sunt raportoare pe acest subiect și este um, foarte frustrant faptul că în Consiliu acest uh, punct a fost blocat. Vă mulțumesc așadar că doriți să-l redeschideți și sperăm că voința de a ajunge la uh, compromis uh, va reapărea astfel încât uh, protecționismul să nu aibă câștig de cauză. Mulțumesc, sunt de acord uh, cu ceea ce s-a spus. Nu discutăm proceduri de azil. Este o propunere de compromis cu statele membre pe care o, pe care o vom discuta apoi. Aș dori să discutăm însă această propunere, însă eu nu am, nu am auzit vreo propunere. Ați menționat programul, dar ce veți propune? Care este compromisul? Este important pentru că trebuie să avem o poziție Uh, cu privire la această propunere. Domnul Busutil. Aș dori să reacționez la declarația domnului ministru cu privire la regulamentul Dublin. Pe 27 septembrie, acum aproximativ două săptămâni, avocatul general al Curții Europene de Justiție a emis un aviz în care spunea că o țară nu ar trebui să transfere un solicitant de azil în prima țară uh, de solicitare în uh, situația în care se uh, există suspiciunea în care că drepturile sale ar fi um, încălcate în această țară. Este vorba de un caz al unui afgan care ar urma să fie trimis din Marea Britanie în Grecia. Uh, avocatul general propune să nu se facă asta. Iată, uh, nu se răspunde la o propunere a decizie, a propunerea comisiei depusă în decembrie 2008. Suntem la trei ani uh, de la depunerea acestei propuneri, iar Consiliul refuză să răspundă la această propunere, iar consecințele sunt clare. În loc să facem treaba noastră ca legislatori, uh, lăsăm curțile de justiție să decidă care, va, care este legislația. Și o sentință după alta ne spune că regulamentul Dublin trebuie să fie schimbat. Aș dori să-l, rog, să-l întreb pe ministru dacă, pe domnul secretar de stat, dacă Consiliul va ajunge la un compromis pe acest subiect. Mulțumesc, spune președintele. Cu siguranță, domnul secretar de stat a notat remarcile și observațiile făcute pe punctele uh, detaliate menționate în această dezbatere. Uh, acest pachet a primit un impuls de pe urma uh, locului uh, important acordat de către președinția poloneză. Vă ascultăm, domnule secretar de stat, aveți cuvântul. Mulțumesc pentru comentariile și observațiile dumneavoastră. Cu siguranță le vom lua în considerare în momentul în care vom, de, vom elabora propunerea președinției. Doamnelor și domnilor, cred că puteți vedea la fel de clar ca și mine că documentele ce țin de dreptul azilului sunt documente foarte este dificilă. Este greu să găsim echilibrul între a menține drepturile celor care au dreptul să fie protejați și uh, suntem obligați să le oferim această protecție. Pe de altă parte, însă, toate acestea trebuie să fie puse în echilibru uh, cu uh, nevoia statelor membre de a preveni abuzurile acestui sistem din partea unor persoane care nu au dreptul la azil pentru că aceste abuzuri au loc în dezavantajul um, solicitanților care au într-adevăr nevoie de azil și de ajutor. Și, bineînțeles, acest lucru constituie o uh, amenințare la securitatea statului. Pune în pericol uh, și în umbră regimul vizelor, uh, frontierelor și așa mai departe. Din uh, experiența mea, găsirea acestui, uh, căutarea acestui echilibru este cel mai important lucru. Când este vorba de al, mecanismul de alertă timpurie, noi am dorit să fie un mecanism nebirocratic bazat pe principiul acțiunii din partea Uh, EASO sau pe baza unor uh, informații din partea statelor membre. Acest mecanism ar trebui să ne spună care state membre sunt dispuse să uh, primească și pregătite să primească solicitanți de azil și care nu. Pentru cei care nu sunt atât de bine pregătiți, ar trebui să inițiem mecanisme de asistență. Pentru că aceste mecanisme există, dar trebuie să știm dinainte că statul membru nu va putea face față problemei respective. Și, bineînțeles, trebuie să împiedicăm situațiile de urgență în care un stat își dă seama brusc că nu poate face față problemelor. De aceea avem nevoie de acest mecanism de alertă timpurie. În ceea ce privește regulamentul Dublin, am dau seama de situație. Și în urma ultimelor reuniuni ale Consiliului, cred că s-a ajuns la un uh, compromis. Cunoaștem, știm cât de cât asupra ceea ce pot cădea uh, statele membre de acord și ceea ce va fi dificil ca ele să accepte vom încerca să explicăm mai clar toate aceste lucruri, dar avem o imagine destul de clară a acestor lucruri. Sistemul pe care îl propunem presupune obținerea de informații și evaluarea situației în statele membre și asistența acordată statelor membre. Ei bine, acest sistem ar trebui să ne permitem să ajungem în situația în care în viitor nu va mai exista nici măcar un singur stat membru în care un solicitant de azil să nu fie transferat pentru că mm, acolo mm, acești solicitanți ar uh, avea condiții uh, mai proaste. În ceea ce privește cazul uh, solicitanților de azil în Belgia, trebuie să vă spun că am fost martorul unei discuții foarte vii între președinție, comisie și reprezentanții statelor din Balcani. Cred că toate părțile vor uh, lua măsuri pentru a limita acest uh, fenomen. Chiar dacă asta merge dincolo de pachetul uh, pentru azil, m-am referit la acest, uh, la acest uh, subiect pentru că a fost menționat. Când este vorba de Uh, compromisuri și direcția pe care dorim să o luăm uh, în cazul celorlalte directive și ceea ce propunem pentru Dublin, ambele aspecte vă vor fi prezentate în detaliu de către domnul ministru Miller pe 12 octombrie. Vă mulțumim, vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră și pentru faptul că ați ajuns exact la timp pentru a participa la această dezbatere. Dacă îmi permiteți, uh, voi prelua sugestia unui coordonator și am să vă spun că un eveniment cu privire la uh, azil Uh, are loc astăzi la Parlamentul European, uh, Națiunile Unite, Crucea Roșie, um, înaltul reprezentant pentru, drept, pentru refugiați vor participa. Uh, acest eveniment loc are loc în clădirea ASP, Altiero Spinelli, la ora 18. Acum urmează reuniunea comună cu Comisia FAM și vom avea un vot electronic cu privire la Ordinul de Protecție European. Am să vă rog să luați loc și să vă pregătiți pentru vot. Vă mulțumesc. Thank you very much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 Dragi colegi, dacă sunteți cu toții gata și ca să nu avem plângeri legate de ora începerii, trecem mai departe la uh, reuniunea comună LIBE-FEM. Ne-am reunit membrii celor două comisii, LIBE și FEM, și vom începe prin a-i al felicita pe colegul nostru, domnul Michael Gustafson, care este noul președinte numit al preș- uh, Comisiei FEM. Am avut o cooperare excelentă cu Comisia FEM, îl, uh, îi urăm bun venit și îl felicităm pentru această nouă numire. O să-i dăm acum cuvântul ca să ne uh, spună câteva cuvinte. O să trec uh, la limba suedeză, nu voi vorbi engleză. Sunt un președinte absolut nou. Am fost ales ieri și pentru mine este o onoare să pot uh, lucra în Parlamentul European în această funcție, pentru că am lucrat în același domeniu și în Suedia, iar uh, prima mea funcție în calitate uh, de președinte al Comisiei pentru Drepturile Femeilor este aceea de a coprezida această reuniune alături de Um, dumneavoastră, domnule președinte. Consider că votul privind Ordinul European de Protecție este un pas important, deoarece el demonstrează că ne luăm în serio- că luăm în serios violența uh, îndreptată împotriva femeilor. Vă mulțumesc frumos. Președintele, mulțumesc. Da, sigur că o luăm în serios. Doamna Lutford, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să salut uh, faptul că avem un președinte bărbat în Comisia FEM. Eu sunt feministă, țin foarte mult la egalitatea femeilor, dar uneori mă tem că Comisia FEM, deși recunosc că nu am fost niciodată membru uh, în această comisie, vorbește prea mult cu ea însăși și sper pentru că mi se pare că tocmai ați spus un lucru foarte important. Avem nevoie de egalitate între femei și bărbați ca parte din uh, drepturile omului și de egalitate între bărbați și femei totodată. Și dacă ați reuși să deschideți acest subiect pentru ca el să fie tratat în contextul drepturilor omului, uh, și într-un context care să-i uh, implice pe toată lumea uh, la nivelul majorității Parlamentului și nu să aveți doar o dezbatere internă, ar fi un lucru minunat. Nu este uh, momentul să deschidem dezbaterea privind egalitatea între femei și bărbați. Sigur că domnul Gustafsson dorește însă să reacționeze. Da, nu știu cum se întâmplau lucrurile înainte, dar pot să vă garantez că, în ceea ce mă privește, problema egalității dintre femei și bărbați nu este una care se referă doar la femei. Este vorba despre democrație, despre drepturile omului. Și pentru că este vorba despre aceste lucruri, atunci bărbații și femeii trebuie să contribuie în mod egal la societate și nu trebuie să existe discriminare și, bineînțeles, eu, ca bărbat, este absolut normal să apăr aceste principii. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc, domnule Gustafsson. Acum vom uh, pune în sfârșit capăt discuțiilor foarte lungi privind Ordinul European de Protecție. Ele ne-au ocupat foarte mult timp și foarte multă energie uh, și au beneficiat de cooperarea celor două comisii. Am întâmpinat și o serie de dificultăți pe drum, dar am reușit să le depășim cu succes datorită eforturilor desfășurate în primul rând de cei doi raportori, uh, doamna Chimero și doamna Hirera Reseril și, desigur, de toți membrii. Și de uh, o altă persoană care ni se alătură, domnul Ezio Perillo, care a fost șeful serviciului juridic uh, al uh, Comisiei Libe pentru acest subiect, care ne-a fost alături pe tot drumul și a fost de curând numit judecător în Curtea Europeană de Justiție, responsabil de serviciul civil și funcția publică a Curții Europene de Justiție. Deci, felicitări, mult succes în activitatea dumneavoastră uh, viitoare și vă mulțumim că ne sunteți alături. Acum uh, să auzim ultimele cuvinte ale raportorilor, dacă, raportoarelor, dacă doresc să intervină. Doamnă uh, Romero, doriți să interveniți pentru ultima dată înainte de vot? Da, mulțumesc, domnule președinte, pentru că azi e o zi mare pentru femeile din Uniunea Europeană și este o zi mare pentru construirea acestui spațiu de justiție pe care ne-l dorim pentru Europa. Și nu numai un spațiu de securitate, pentru că avem un, ordine de, un ordin de uh, un mandat de arestare european, ci devine și un spațiu de justiție. Și faptul că acum vom putea avea un ordin de protecție pentru toate victimele, mai ales pentru femei și nu doar pentru femei, ci și pentru minori și pentru celelalte categorii de persoane care se simt uh, în pericol, care își pun viața în pericol, care își se simt uh, uh, agresate, ei bine, mi se pare că acest lucru reprezintă un pas înainte pentru Uniunea Europeană și trebuie să salutăm acest lucru și să mulțumim președinției spaniole care, la începutul anului 2000, 2010 a lansat această inițiativă, a pus-o pe masa de discuție și să mulțumim și tuturor celorlalte state membre și președinții care au participat la această inițiativă. Și mulțumim astăzi președinției poloneze pentru că datorită acestei președinții am reușit să deblocăm acest subiect și am reușit să obținem ca acest ordin de protecție să poată să uh, devină uh, o realitate. Este evident că ultimul obstacol l-am depășit tocmai datorită președinției poloneze, pentru că acest ordin de protecție ar fi putut să fie suspendat până când uh, Comisia va fi rezolvat și dezbătut regulamentul civil, deci asta ar fi însemnat că ar fi trebuit să prelungim dezbaterile, însă, din fericire, președinția poloneză a reușit ca ordinul de protecție să devină o realitate și ca regulamentul civil să-și continue, uh, să continue să se deruleze în paralel. Și deci, din fericire, prin această decizie, iată că am ajuns la o uh, situație în care ordinul de protecție este considerat ca o urgență. Deci, uh, datorită deciziei luate de președinția poloneză, am ajuns la un rezultat pozitiv. Vă mulțumesc. Mulțumesc, spune domnul președinte, doamna Romero. Și acum, doamna Ismeheril, cealaltă raportor pentru acest document. Da, mulțumesc, domnule președinte. Cred că uh, cu toții Uh, cunoaștem Ordinul de Protecție, știm care a fost parcursul său, un drum greu, anevoios. Uh, iată că astăzi e o zi mare pentru toți, pentru toate persoanele prezente aici în sală, putem să fim mândri de munca realizată și este o zi mare, mai ales pentru, pentru victime. Uh, cu toții știm că e un ordin de protecție de care vor beneficia foarte multe femei în țările lor. Ideea acestui ordin de protecție e o idee care își dorea inițial să acopere nu doar femeile, ci și ce, acele persoane care se află într-o situație în care sunt victime ale terorismului, victime de exploatare, indiferent că e vorba de femei sau bărbați, persoane care se simt uh, persecutate și care doresc să beneficieze de un spațiu de securitate. Și ceea ce facem noi este că încercăm să legiferăm. Par- Parlamentul a observat faptul că exista o carență în legislație, cum în, în legislația consacrată victimelor. Și acum, datorită uh, comisiei, avem acest pachet pentru victime și eu voi fi raportor. Și astfel începem să acordăm victimelor uh, locul pe care îl merită și pe care l-au cerut dintotdeauna. De aceea aș dori să mulțumesc președinției poloneze care a reușit să deblocheze situația și a reușit să ne scoată din impas și cu siguranță vom ajunge după acest vot cu acest text în plen. Doresc să mulțumesc și secretariatului și uh, coraportoarei și tuturor celor care au colaborat la acest text. Doresc să mulțumesc de asemenea și tuturor raportorilor din umbră și ce mai rămâne de spus decât că uh, astăzi cu toții reprezentanți prezenți aici putem să fim mândri de faptul că vom putea ajuta toate victimele Uniunii Europene și din lumea întreagă pentru că acest ordin de protecție va putea fi un model și pentru alte țări. Mulțumesc. După cum s-a spus, este un uh, punct final foarte relevant uh, al acestui drum atât de anevoios al Ordinului European de Protecție. Este o contribuție semnificativă la spațiul european de justiție și securitate pe care vrem să-l construim potrivit dispozițiilor tratatului de la Lisabona. Odată pentru totdeauna transmitem cetățenilor europeni mesajul că suntem aici pentru a avea grijă de ei, de drepturile lor de securitate securitatea lor, de protecția lor și mai ales a celor mai vulnerabili, celor care au fost victimele infracțiunilor și astfel prin această inițiativă atât de importantă, începută sub cetăț- ă, președinția spaniolă, îi putem proteja și această inițiativă va primi acum votul final. Deci vom ă, sărbători cu un singur vot, mi s-a spus. Atât de simplu va fi. Un singur vot. Putem vota prin ridicarea mâinii sau putem vota electronic, cum doriți. Va fi un vot prin ridicarea mâinii. Vrea cineva să verificăm electronic? Cred că uh, verificând electronic vom vedea care este și numărul voturilor. Haideți să verificăm electronic. Am început, s-a deschis votul. S-a închis votul. Mulțumesc. Minunat. Minunat. 55 pentru, nicio uh, împotrivire, nicio abținere. Vă mulțumesc tuturor. Domnule Gustafsson, uh, așteptăm cu nerăbdare să colaborăm în continuare cu Comisia FEM. <laughs> It's always the same story with, this milk